Euh, et, et je veux dire honnêtement que si vous n'aviez pas été là, dans la diversité de vos groupes politiques, euh, euh en demandant... En... Stimul uh, permanent și dacă n-ați fi fost uh, aici, uh, propunând, uh, criticând, poate că n-am fi ajuns acolo unde am ajuns în această dimineață. Și vă mulțumesc sincer. Acum o să acționăm. E vorba de un cadru, e vorba de o cale ferată, dacă pot să îi spun așa, și o să încerc să vă exprim grafic. Uh, o să vă uh, spun acum care sunt cele patru convingeri care m-au marcat. Ce vrem să facem din Europa? Vrem să fim actori sau spectatori la propriul nostru viitor? Malcolm Harbour mi-a dat o cărticică pe care cred că o aveți cu toții în fața dumneavoastră? Am fost uh, la Londra, mi s-a dat acest document foarte bine făcut. Am fost uh, emoționat că am văzut un citat din spusele mele pe undeva. Uh, e chiar interesant acest tabel. Cred că este o interpelare politică majoră. El arată faptul că dacă nu, faci, nu dăm atenție lucrurilor, dacă nu luăm uh, hotărârile potrivite, uh, toate, uh, în toate uh, în uh, toți anii care urmează, nu o să facem decât să ieșim din sfera radarului și asta nu e bine. Vrem, deci, să fim actori sau spectatori? Vrem să fim actori și prima bază Uh, pentru a putea fi actor, este piața unică. Este cea care atrage respectul marilor puteri, China, Statele Unite, în momentul de față. A doua convingere pe care o nutresc este că, așa cum am spus-o deseori, această piață unică nu este întreaga Europa, în toate politicile europene. Este baza, este platforma. Dacă ea funcționează bine, tot ce clădești deasupra, întreprinderile private, colectivitățile uh, locale, toate acestea au mai mult sau mai puțin șansa de a funcționa bine. Și vrem ca lucrurile să funcționeze bine din acest motiv. A treia convingere. Trebuie ca uh, Europa să nu fie un tărâm, tărâm de consolare pentru produsele făcute de alții. Și a patra convingere este că nu vom ieși din criza în care ne aflăm, criză financiară, criză economică, criză ecologică, criză politică, nu vom ieși așa cum am intrat cu 5 sau 6 ani în urmă. Creșterea pe care trebuie să o generăm trebuie să fie una nouă și acest lucru este mai mult decât un moto pentru mine. Împreună pentru o nouă creștere, împreună cu instituțiile, cu asociațiile profesionale și cu sindicatele pentru a crea o nouă creștere care să aibă o calitate diferită, să fie mai echitabilă și mai deschisă. Iată, am lucrat pe baza celor 50 de propuneri uh, ale actului uh, pieței unice pentru a ajunge la propunerea pe care am făcut-o și despre care v-am vorbit săptămâna trecută în Parlament. E vorba de identificarea a 12 pârghii pentru uh, a merge către creștere și progres social. Pentru aceste pârghii am selectat o acțiune cheie, un simbol, așa cum a Uh, propus președintele Barroso acum uh, două luni sunt acțiuni cheie pentru că ele sunt noi, pentru că sunt uh, eficace, pentru că pot să fie realizate în doi ani, este voința politică. Și aici propunerea Comisiei este de adoptare de către Parlament și de către Consiliu. Însă, doamnelor și domnilor, aceste acțiuni cheie nu se exclud unele pe altele. Deci, în documentele pe care le puteți uh, uh citi, parcurge, în tabelele pe care le-am făcut și se regăsesc aici, puteți să regăsiți toate măsurile și măsurile suplimentare care vor fi puse în aplicare uh, în paralel. Poate în același timp cu acțiunea cheie, acțiunile suplimentare vor fi uh, inițiate. O să parcurgem rapid cele care vă privesc în calitate de comisie IMCO, precum și celelalte în ordinea în care au fost uh, prezentate. În primul rând, uh, finanțarea uh, IMM-urilor prin capitalul de risc printr-un pașaport european. Dar vom vedea care este povara normele contabile și accesul facilitat la finanțare. Mobilitatea, o idee pe care o susțineți a cadrelor profesionale și modernizarea uh, directivei privind uh, recunoașterea calificărilor profesionale. Dreptul de proprietate intelectuală. O să prezint uh, o strategie privind drepturile de proprietate intelectuală la începutul lunii mai. Avem o acțiune cheie simbolică, aceea a brevetului, în această dimineață la conferința de presă. I-am dat domnului uh, Barroso un document pe care l-am primit alaltă ieri unul dintre primele uh, brevete depuse în Europa de către Institutul Pasteur privind fabricarea berii. În 1871. Uh, uh, deci e vorba de un brevet, un titlu unic și am adoptat Uh, acțiunea uh, privind uh, brevetul european și sperăm că cu sprijinul Parlamentului European, prin cooperarea consolidată, sperăm că cele două țări, Spania și Italia, care nu se află incluse, se vor alătura acestei propuneri. Însă există și alte propuneri suplimentare pe care le voi prezenta săptămâna viitoare, gestiunea colectivă a drepturilor de autor, Uh, modernizarea politicii uh, privind mărcile, controlul uh, pirateriei și lupta contra contrafacerii. Consum, consumatorii, a patra uh, acțiune cheie cu alte propuneri care interesează consumatorul, cum ar fi creditul, creditul ipotecar, pentru care am făcut o propunere pe 31 martie. Apoi, serviciile. Aici vorbim de uh, servicii pe piață. Acțiunea cheie va fi extinderea uh, standardizării uh, europene a serviciilor pregătită de uh, comisarul Tajani. Uh, vorbim de ansamblu standardelor privind uh, serviciile. Am uh, văzut că există diferite norme uh, diferite de la o țară la alta în uh, ceea ce privește uh, curățenia uh, și trebuie să fim pentru o normă unică. Însă când vorbim despre economia europeană a serviciilor, în acțiunile complementare există subiecte care vor suscita dezbate. Pentru mine trebuie să punem în aplicare efectul de pârghie în ceea ce privește aceste servicii și fac acest lucru de fiecare dată în orice capitală uh, unde mă duc, să pună în aplicare aceste directive. Sunt uh, foarte uh, implicat pentru că această directivă să aibă eficacitatea pe care am vizat-o. Apoi, o altă chestiune, relațiile business to business, practicile abuzive, iată, sunt subiecte uh, care sunt incluse în uh, sectorul economia uh, serviciilor. Apoi, piața unică digitală, o acțiune cheie pentru a proteja identitatea virtuală, semnătura electronică, însă există și alte subiecte care se regăsesc în acțiunile suplimentare. Inițiativa de a crea un grup uh, privind transmaxurile, suntem implicați în acest proiect proiect împreună cu dumneavoastră, apoi directiva privind uh, comerțul electronic uh, și drepturile consumatorilor la care domnul Schwab a lucrat foarte mult. Apoi, coeziunea socială, care interesează pe mulți, acțiunea cheie pe care o vor uh, propune, o voi uh, propune uh, în câteva săptămâni fondul de investiții juridice, să există și alte acțiuni suplimentare pentru săptămânile ce vin, cum ar fi statutul european al fundațiilor, unde există o etică a economiilor solidare. Deci coeziunea socială, cea de-a zecea de pârghie, uh, aici uh, am uh, strâns la oaltă subiecte cum ar fi comunicarea privind serviciile de interes general, o comunicare care v-a fost promisă și actualizarea pachetului cruz. vreau să vă spun că nu există ă, contradicții între servicii de interes public general și servicii de calitate și piața internă. Apoi, ă, achizițiile publice, care fac obiectul unei modernizări pe care am propus-o și care presupun, sigur, chestiunea Uh, concesiunilor, care este dezbătută de către dumneavoastră. Voi veni cu o propunere care va fi simplă, va fi obiectul unui cadru de reglementare pentru servicii și concesionarea acestora, propunere care nu există acum. Vrem să uh, favorizăm uh, viața micilor uh, întreprinderi și vom uh, simplifica directiva privind uh, normele contabile, în special pentru IMM-uri. Pe ultima coloană a acestui tabel vedeți că chiar dacă sunt uh, comisarul pentru piața internă și servicii, nu sunt singurul care vin cu proiecte și trebuie să vă spun uh, că ceea ce v-am prezentat astăzi este un, rodul unei munci colective și ne-am inspirat din propria noastră activitate și de uh, cele spuse de Mario Monti în raportul său, însă suntem cu toții comisari care trebuie să promovăm uh, proiectele pe care le propunem împreună sunt 18 comisari care uh, sunt interesați în o acțiune suplimentară X sau Y. Iată, acesta este angajamentul pe care l-am luat în această dimineață, cadrul în care ne-am luat un asemenea angajament și acțiunile cheie pe care suntem hotărâți să le realizăm. Și o să închei cu un subiect esențial și veți vedea care sunt uh, acțiunile operaționale, un uh, subiect uh, asupra căruia ne-am plecat îndelung, și anume guvernanța. Nu am uh, citat toate pârghile. Domnul Semet a făcut o mențiune importantă în ceea ce privește fiscalitatea, care poate să favorizeze uh, întreprinderile o bază fiscală mai coordonată. În ceea ce privește guvernanța, vrem să implicăm mult mai mult cetățenii. Va fi obiectivul acestui top 20 uh, pe care raportul lui Greș l-a identificat și o vom face din piața unică pe care a propus-o inițial doamna Roza Tunel la Cracovia. Vrem să mergem mai departe, vrem ca fiecare capitală în fiecare capitală, funcționarii, uh, persoanele interesate experții să se reunească periodic pentru a face un bilanț în propria țară în legătură cu uh, piața unică. Va fi organizat în fiecare stat membru un astfel de forum. Am uh, făcut până în prezent un atelier de zbatere uh, cu 21 de țări. Am făcut un grup, un task force în care sunt 600 de funcționari și aceștia vor figura într-un Facebook. Vor funcționa în Facebook. Um, deci, în acest grup sunt reuniți toți partenerii economici și sociali care sunt interesați în buna funcționare a, pieții, a pieței uh, unice. Și asta într-o manieră descentralizată în fiecare stat. Uh, vom uh, urmări uh, cu atenție uh, cum funcționează aceste instrumente descentralizate. Vreau să ajung la 10.000 de astfel de instrumente. Ghișeul unic, care nu funcționează așa cum trebuie, o să văd cum funcționează lucrurile de la o țară la alta. Apoi Solvit, care funcționează sau începe să funcționeze bine de la o țară la alta vreau ca toate aceste instrumente, structuri descentralizate care asigură buna funcționare a pieței uh, unice, vreau să urmăresc uh, cum uh, sunt uh, ele uh, organizate. Uh, sunt 14-15 raportori pe aceste teme și vreau ca în decurs de 15-16 luni să culegem dovezi uh, poloneze, cipriote, pentru a face o activitate în paralel, fără să ne grăbim, fără să improvizăm. Trebuie să lucrăm însă într-o manieră mai originală pentru a face să se materializeze aceste 12 acțiuni uh, cheie. Vă rog să mă scuzați că am fost uh, puțin cam telegrafic, însă a trebuit să fiu uh, foarte rapid să vă prezint ce am hotărât în această dimineață. Uh, well, thank you very much indeed, Vă mulțumim, domnule comisar. Uh, ați spus că este o prezentare telegrafică, dar de fapt acest raport este, uh, are un conținut atât de bogat încât a fost foarte important ca dumneavoastră să ne enumerați punctele cheie. Sunt foarte mulți colegi care doresc să iau cuvântul. Vreau să mă asigur dacă sunteți alături de noi până la 4 și jumătate, pentru că după ce am mergeți în Suedia, am 14 nume pe lista vorbitorilor, 17 uh, se pare. Așa, încă cineva. Vreau să vă propun următorul lucru. Vă rog să fiți foarte, foarte conciși. Văd că lista crește, sunt acum 19 persoane. Mai dorește cineva? Deci vreau să vă propun, în primul rând, o să uh, vă las să vorbiți în grupuri de trei persoane, deci trei întrebări odată. Apoi, um, domnul Barnier s-a focalizat asupra pieței unice și actul prin piața unică m-am gândit că ar fi o idee bună ca raportorii pentru actul privind piața unică să poată să adreseze primele întrebări. Din păcate, domnul Bușoi nu e aici. Deci, mă gândeam să o rog pe doamna Calniete, pe domnul Corea de Campos și de asemenea pe domnul Grec. Pentru că e chiar în uh, primul rând aici. Să-i rog pe aceștia trei să, uh, să pună primele întrebări. Apoi, în decurs de un minut fiecare, apoi am să dau cuvântul coordonatorilor, domnul Schwab, doamna Gebhardt, domnul Kreutzmann, domnul Bilan, doamna Rüle, domnul Trianta Filides și apoi restul colegilor care doresc să intervină. O să încerc să dau cuvântul tuturor, dar tot ce pot să vă spun este cu cât veți păstra întrebările mai scurte, cu atât veți avea mai mult timp pentru a primi răspunsuri. Sunt deja 22 de persoane pe lista vorbitorilor și primul sosit, primul servit. Deci după aceea o să dau coleg, cuvântul colegilor care s-au înscris. Am să vă informez pe parcurs. Doamna Calniete, am să vă ofer dumneavoastră șansa de a pune prima întrebare. Deci, cam un minut, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă felicit, domnule comisar, pentru angajarea noastră personală, pentru buna funcționare a pieței unice. În al doilea rând, când am parcurs uh, propunerile făcute de comisie, cele 12 pârghii, uh, aveam totuși o dorință ca undeva să vorbiți și de angajamentul uh, leadership politic. Singurele fraze pe care le pot interpreta ca fiind un angajament al leadership este alineatul 5, Comisia Europeană se angajează să uh, prezinte propuneri pe marginea celor 12 acțiuni cât de curând posibil. Cred că fără leadership nu vom ajunge, practic, să facem să demareze cu adevărat piața unică. În principiu, încă o dată, vă felicit, domnule comisar. Mulțumesc. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce ați făcut până acum. Din punct de vedere al exercițiului în sine, probabil că asta a mers dincolo de așteptări, pentru că, la urma urmei, Uh, avem în față o listă de 12 care este mai puțin cuprinzătoare ca listele făcute de fiecare uh, grup politic sau de cele 50 de propuneri uh, inițiale. Însă lista este mai bine organizată, dacă putem să-i spunem așa. Așadar, exercițiul a fost util și mă bucur de acest lucru, bineînțeles. Cred că trebuie să fim mulțumiți uh, raportorii și raportorii din umbră faptul că am recunoscut cel puțin cinci dintre prioritățile uh, pe care noi le-am propus și care apar în cele 12 pârghii. Mai ales uh, detașarea lucrătorilor, care s-a pierdut oarecum în textul inițial și care acum totuși este bine preluată. Din păcate, am uh, obținut numai o uh, comunicare privind recunoașterea și uh, garanția, dar asta nu e rău, dar nu este suficient. În ceea ce privește prima acțiune, mă întreb de ce aceasta nu este mai puternic ancorată în cercetare și inovare și de ce Comisia nu învață din uh, experien, uh, experiențele uh, bune, cum ar fi Eureka, și care permit progresul. Deci, sigur, și banii sunt importanți, dar și inovarea. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult. I-am dat voie raportului să depășesc cât timp a alocat, dar n-am să mai fac asta pe viitor, domnul Greh. Nici eu n-am să vorbesc uh, foarte mult. Cred că în prezentarea domniei sale, domnul comisar a spus următoarele acestea că e nevoie de leadership când lucrăm la piața unică. Știm că avem această conducere și acest angajament din partea comisarului Barnier, însă nu suntem foarte siguri în legătură cu modul în care stau lucrurile la Consiliu și chiar în anumite servicii ale Comisiei. Știm că dacă dorim să avem succes în acest întreg exercițiu, conținutul e bun, dar e nevoie și de implicare directă politică a Consiliului. Nu de o atitudine a, neglijentă. Aveți încredere că veți beneficia de succes în acest sens. Înainte de a da voie domnului comisar Barnier să răspundă, Aș dori să spun și eu că doamna Pușcaș, din partea președinției maghiare, este aici și domnul Celvai a urmărit munca noastră îndeaproape. Deci sperăm să colaborăm îndeaproape la Consiliul următor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Ați făcut bine că ați uh, salutat reprezentanții președinței ungare, care este foarte solidară și activă în uh, această muncă și pentru a-i răspunde lui lui Greș, Consiliul European, la inițiativa uh, președintelui Van Rompuy și diferitele consilii la care particip sub președinția ungară și anterior președinția belgeană, au făcut și ele acest exercițiu, însă a fost nevoie de timp. Pentru că eu observ de când sunt uh, comisar pentru a lansa o inițiativă, trebuie ca aceasta să coboare, să se ducă până la ultimul nivel, după care să urce din nou ca un feedback. V-am spus că am primit 840 de contribuții din partea cetățenilor, sindicatelor, guvernelor, parlamentelor naționale. A trebuit de asemenea să convingem diferiți miniștri. Președinția ungară poate să depună mărturie în acest uh, sens. Am vorbit și la Consiliul Ecofin de uh, piața uh, internă și asta a fost primar. Apoi, în martie, Uh, a dat un nou impuls, un nou imbold, așteptând uh, actul privind uh, piața unică. Sub președinția ungară sau următoarea, sperăm că din luna iunie vom avea un angajament mai colectiv al președintelui Consiliului European, al președinției ungare, al președintelui Comisiei pentru a realiza aceste acțiuni. Și pentru a răspunde domnului Greș, vreau să spun că de la bun început, președintele Comisiei uh, mi-a susținut eforturile și n-aș fi drept dacă nu aș spune că de la început m-a susținut și în această dimineață s-a ajuns la un acord unanim după o uh, muncă colectivă a întregului colegiu. Uh, colegii mei au lucrat cu mine și eu cu ei pentru ca să se ajungă aici. Uh, trebuie uh, să existe leadership, așa cum s-a spus, fiecare în domeniul său și fiecare cu ceilalți. Noi trebuie să venim cu propuneri și să le îndeplinim. Comisia își ia un angajament în acest uh, sens. Din cele 12 acțiuni cheie, eu răspund de 6 și mai mulți colegi de-ai mei de celelalte. Apoi celelalte acțiuni uh, suplimentare. Uh, veți vedea că unele dintre ele vor merge mai repede decât acțiunea cheie, pentru că poate că sunt mai simple sau sunt mai bine pregătite, mai coapte pentru a fi realizate. Așadar, Vreau să spun, uh, Sandrei Canieti, că ultima parte a actului privind uh, piața unică este o concluzie care se bazează pe propriile dumneavoastră propuneri și asta merită angajamentul Comisiei în ceea ce o privește. De, la rândul său, Parlamentul, pe de-o parte, Consiliul trebuie să-și ia același angajament, dar cred că așa vor sta lucrurile pentru că este interesul general să, ducem, să generăm din nou creștere uh, să vorbim uh, cetățenilor de guvernanță, de reducere a cheltuielor publice, de uh, supraveghere. Trebuie însă să mergem dincolo de aceste cuvinte care sunt uh, complexe. Trebuie să vorbim de creștere și de ocuparea forței de muncă, de locuri de muncă. Sigur că nu a fost ușor de ales dintre aceste uh, propuneri. Am auzit critici, inclusiv din uh, partea uh, Parlamentului, că e ca un pom de Crăciun, că trebuie să simplificăm lucrurile, să ne axăm și să avem 12 pârchii, 12 acțiuni cheie care să dureze. Cadrul de reglementare, fiscalitate, mm, protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Deci, în ceea ce privește eh, serviciile de interes economic eh, general, considerați această comunicare ca un prim pas. Pentru fiecare va exista o dezbatere parlamentară, o dezbatere aici. Puteți să îmbogățiți, să completați, să criticați. Cât despre eh, prima propunere a domnului de Campos privind cercetarea, sunt de acord cu dumneavoastră, însă ceea ce propunem aici este vehiculul, vectorul sunt de acord cu dumneavoastră. Prioritatea uh, este cercetarea. Pentru IMM-uri însă trebuie să avem un vector european pentru capitalul de risc și să îl uh, orientăm către inovare și asta, într-adevăr, mi se pare uh, o prioritate. Să trecem mai departe la coordonator și aș ruga și pe ei să nu depășească un minut dacă S-ar putea, pentru că nu mai avem decât 35 de minute la dispoziție. Domnul Schwab. Domnule președinte, astăzi dimineața am vorbit prea repede, astfel încât o să vorbesc mai uh, rar și sper că totuși nu o să depășesc un minut. Domnule comisar, ați spus pe bună dreptate că procesul actei pieței interne este unul care necesită timp, dar acest timp este unul care trebuie folosit într-un mod coordonat uh, Uh, pentru a ajunge la acest obiectiv împreună pentru o nouă creștere. Cred că seriozitatea merge înaintea rapidității, chiar dacă pentru unul sau altul uh, senzația e că trece prea mult timp. În al doilea rând, Mario Monti, în uh, prezentarea sa acum un an la noi în Comisie ne-a spus că nu trebuie să existe doar guvernanță economică în Uniunea Europeană. Astăzi am discutat și la afaceri economice despre acest lucru și de, avem nevoie de uh, o guvernanță privind piața internă. Și cred că acest pachet de măsuri pe care îl uh, propuneți merge în acest sens. Uh, pentru că trebuie să formulez o întrebare, vreau să vorbesc despre trei puncte. Cred că, într-adevăr, aveți dreptate să vă concentrați asupra acțiunilor cheie. Uh, Uh, și că există și niște măsuri complementare care uh, vor putea să fie puse în aplicare cel puțin la fel de repede. Și în numele PPE vreau să vă rog ca procesul legislativ să fie, uh, să meargă cât mai repede. Noi vom susține acest lucru pentru că în anul 2012 piața internă poate să aducă aceste avantaje pe care le și propuneți. Și vă vom susține cu toate forțele în acest sens. Mulțumesc! Evelyn Gebhardt. Mulțumesc. Domnule comisar, dumneavoastră v-ați referit la analiza care s-a făcut. Din această analiză se vede foarte clar că aspectele sociale, dimensiunea socială, interesele cetățenilor trebuie să fie în prim plan. Trebuie să vă spun foarte sincer că sunt oarecum um, dezamăgită pentru că văd că aceste elemente nu se regăsesc în document așa cum ar trebui. Uh, și trebuie să vă spun că lucrurile rămân foarte vagi și uh, sunt uh, dezamăgite. Așteptam mai mult noi, cei socialiștii și democrații. Uh, se spune să aprofundăm uh, dimensiunea socială, nu e tocmai ceea ce uh, așteptam. Exact uh, ca și în ceea ce privește comunicarea pentru uh, sistemele de asigurări, socialdemocrații așteptam mai mult și sper că veți merge mai departe, pentru că această comunicare abia în cel de-al patrulea trimestru va fi eh, prezentată, deci mai avem mult până să putem găsi o soluție pentru 2012. Și e o, propune, o promisiune pe care dumneavoastră ați făcut-o. Uh, Mr. Kreutzmann. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ceea ce ați făcut dumneavoastră cred că este excelent, o muncă excelentă pentru că v-ați concentrat asupra lucrurilor importante și în același timp ați uh, alcătuit un calendar care probabil va fi tratat în acest an. Deci va fi, va fi nevoie de un avânt și de un angajament foarte serios ca să reușim să facem toate acestea în decurs de un an. Um, aceste măsuri cheie au o cheie prioritară, și anume accesul întreprinderilor la capital, la mijloacele financiare și mai ales pentru IMM-uri acest lucru este hotărător. Avem 23 de milioane de IMM-uri în Europa. Dacă fiecare din aceasta poate să creeze doar un loc de muncă suplimentar, atunci am rezolvat problema șomajului în Europa. Problema cea mai dificilă este întotdeauna accesul la piața capitalului. Și de aceea întrebarea mea. Noi tot auzim despre faptul că IMM-urile suportă uh, foarte cu greu o povară de reglementare pe care noi le impunem prin toate, uh, prin toată legislația noastră. Și dumneavoastră aveți o inițiativă în acest sens. Vreau să vă rog ca ceea ce trebuie făcut să nu ducă la o povară de reglementare prea mare pentru IMM-uri, astfel încât și competitivitatea acestora să fie păstrată, pentru că atunci vom putea într-adevăr să beneficiem de acest avânt pentru piața internă. Mulțumesc pentru aceste contribuții, domnule comisar. Euh, Dacă trebuie să fiu rapid, cerându-mi scuze față de cei care intervin. Uh, sigur, uh, cu echipa mea și cei din sală uh, notăm remarcile noastre și putem să aducem și precizări în scris. S-a evocat exercițiul global și orizontal pe care îl facem. Mulțumesc pentru susținerea grupului său. Împărtășesc ideea că calitatea trebuie să primeze în fața vitezei, de aceea am avut această grijă când am ales aceste acțiuni uh, cheie, de aceea a durat atât, pentru că în funcție de capacitatea noastră, noi, cei de la Comisia, să avem uh, acțiuni de calitate, calitate juridică. Deci am uh, ales aceste acțiuni cheie pentru că ele pot fi realizate. De exemplu, Parlamentul a făcut o cerere apropo de piața digitală în ceea ce privește roamingul. Împreună cu doamna uh, Nelly Cruz uh, am uh, hotărât că trebuie să facem acest lucru rapid pentru că trebuie să fie votat înainte de sfârșitul anului 2012 și asta în afară de acțiunile suplimentare pe care doamna comisar le desfășoară. Însă vorbesc de o guvernanță a pieței interne și dacă ne angajăm la asta până în 2012, va trebui ca în interiorul colegiului, între cei opt comisari care sunt cel mai direct uh, uh interesați, trebuie să lucrăm periodic cu cele 14-15 raportori. Deci să existe o muncă uh, colectivă, iar cele trei președinții trebuie să fie și ele uh, angajate, implicate în această guvernanță. Și de aici dificultatea acestui exercițiu. A fost o lungă dezbatere în uh, interiorul colegiului uh, în ceea ce privește uh, acest echilibru al tuturor acțiunilor în ceea ce privește economia socială pentru consumatori, pentru întreprinzătorii sociali, la capitolul coeziune socială există aspecte punctuale în ceea ce privește Uh, uh, clarificarea pachetul Monti și în ceea ce este serviciile publice de asemenea, preocupările exprimate de alte grupuri și de alte persoane uh, care nu eu trebuie să răspund de toate aceste dimensiuni, competitivitate, normele contabile. În ceea ce privește comunicarea servicii publici, uh, vor exista două exerciții. Exercițiul Monty Cruz, uh, care a fost angajat de către Comisie și care este foarte important. Unii probabil au citit cu domnul Almunia, s-au făcut uh, progrese, pași înainte pe care îi susțin în ceea ce privește ajutoarele de stat uh, la serviciile locale, apoi pentru sfârșitul anului lucrăm la o comunicare care va trebui să clarifice uh, lucrurile uh, cu privire la serviciile economic, economice de interes general această comunicare, dacă este publicată până la sfârșitul uh, anului, va putea să fie aplicată rapid. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. 20 uh, de milioane de mici uh, de IMM-uri. Obiectivul în ceea ce vește accesul la finanțarea IMM-urilor la achizițiile publice, la piața de reglementare a întreprinderilor publice, asta se referă în principal și privește IMM-urile nu vrem să complicăm lucrurile așa cum am făcut-o în uh, trecut, uh, dând sentimentul IMM-urilor că această piață mare nu, este, nu le este destinată, deci nu vrem să se mai întâmple așa. În ceea ce privește finanțarea cu capitalul de risc, accesul la uh, achizițiile publice, în ceea ce privește cadrul public și normele contabile și alte aspecte, aș dori ca IMM-urile să aibă sentimentul că lucrurile s-au simplificat, că Europa este mai simplă pentru ele și că uh, facilitează exportul acestor întreprinderi. Vă mulțumesc foarte mult. Se pare că progresăm jos pe lista vorbitorilor. Mai avem uh, câțiva coordonatori, domnul Bina, apoi domnul Ruller și domnul Tantafilidis. După care o să luăm grupuri de câte patru trei blocuri de câte patru întrebări. Un Rochefort, Kreuzbell, Veniu și un Mandels. Ca să vă pregătiți întrebările din timp, o să începem cu domnul Bila. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi exprim bucuria că un comisar și-a găsit timp să le întâlnească chiar în ziua publicării acestor două documente atât de importante. Primul, cel cu privire la brevetul european, îl așteptăm de ani de zile și pot să spun că sunt extrem, extrem de mulțumit de acest lucru și am fost deosebit de impresionat de faptul că s-au redus costurile administrative de la 30.000 la sub 700 de euro și asta va face, desigur, aceste brevete mult mai competitive în comparație cu echivalentelor din Statele Unite. Reprezintă una din țările ale căror limbi nu vor fi printre cele trei limbi oficiale. Mă bucur totuși că aceste costuri ale traducerii vor fi rambursate. Am o chestiune cu privire la cel de-al doilea document, cel referitor la piața unică. Ne-ați putea da vreo mai multe detalii în legătură cu primele două pârghii îmbunătățirea accesului la piețele financiare pentru IMM-uri și al doi, a doua pârghie, mobilitatea sporită a muncitorilor, a forței de muncă. Veți putea spune mai multe lucruri în legătură cu această recunoaștere reciprocă a calificărilor. Doamna Rule. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la noi în comisie. Cred că este foarte important să fim implicați relativ Uh, timpuriu în toate aceste procese și cooperarea cu dumneavoastră a fost întotdeauna pozitivă. Multe din cele pe care le-ați spus sunt elemente pe care nu pot decât să le susțin, și anume, subliniați faptul că legislația trebuie să aibă o calitate juridică. Vreau să mă alătur și eu antevorbitorilor mei. Vreau să spun, de fapt, domnului Kreutzmann că toate, uh, toată legislația trebuie să fie uh, clară din punct de vedere juridic, astfel încât să fie ușor și pentru IMM-uri. Deci o legislație bună ajută IMM-urile. Ce aș vrea eu să văd aici, din partea verzilor, uh, ce pare să, fi, să se fi deplasat înspre acțiuni complementare, sunt toate chestiunile legate de durabilitate, mediu, economie verde, economie ecologică. La mine, acasă, în landul Baden-Württemberg, micile întreprinderi sunt foarte inovatoare în acest uh, domeniu al construcțiilor de mașini și utilaje, utilaje ecologice. Și este un domeniu în care avem nevoie de susținere la nivel european. Au existat deja mai multe um, acțiuni importante uh, în ceea ce privește economisirea energiei, eficiența energetică. Aș dori ca acesta să aibă o prioritate puțin mai mare în programul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Trianta Filides. Mulțumesc, domnule comisar. După cum spuneați, spus la Strasburg și am spus și eu, ne spuneți totdeauna lucruri foarte interesante. Și ce am auzit astăzi este foarte interesant, însă nu văd nimic în legătură cu jocurile de noroc. Comisia are intenția de a face ceva în legătură cu acest sector. Și vreau să vă întreb, va merge Comisia mai departe cu reglementarea privind jocurile de noroc, cu regulamentul privind jocurile de noroc, ca să avem totuși anumite ordine în sector și ce va face Comisia în acest sens. Asta mai ales dacă ne gândim la faptul că până acum s-au protejat dispozițiile naționale și asta a dus la tot felul de decizii la OMC privind uh, capacitatea fiecărui stat membru de a-și păstra aceste reguli extrem de restrictive. Vă mulțumim, domnule comisar. Euh, Biland, euh, merci de votre appréciation. Mulțumesc uh, pentru aprecierea noastră în ceea ce privește, privește brevetul. Sunt, uh, pentru a fi cinstit, domnule Bilan, uh, că prin dialogul pe care l-am purtat am obținut ca Spania și Italia să se alăture acestei propuneri pe care o consider din punct de vedere uh, economic vitală, indispensabilă pentru întreprinderi, în speță pentru IMM-uri și acceptabilă pentru toate guvernele. Am făcut-o în acest obiectiv, să fie necesară din punct de vedere economic și acceptabilă din punct de vedere politic. Sper și confirm că în mai vom avea un text nou în ceea ce privește arhitectura jurisdicțională pentru a ă, însoți titlul ă, unic de protecție și asta în lumina recentei ă, hotărâri a Curții de Justiție. Există această idee de reglementare și să vedem dacă putem să reorientăm o serie de credite europene către capitalul de risc uh, și al IMM-urilor în domeniul inovării. Am și alte idei, cum ar fi cea a unei burse europene pentru IMM-uri și asta mă interesează pentru că uh, este altă parte a portofoliului meu, funcționarea piețelor bursiere în uh, Germania există burse care au proceduri uh, specifice pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare. Uh, domnule Bilan, vă mulțumesc și ținând cont de interesul dumneavoastră, o să vă informez periodic fără ca eu să fiu ecologist, uh, eu m-am angajat de mult vreme în acest gen de creștere și uh, Together for a New Growth, împreună pentru o nouă creștere, uh, Together înseamnă însă uh, că suntem noi, dar suntem și diferiți. Vrem să avem o creștere mai echitabilă. Asta nu este obiectul de activitate al comisiei dumneavoastră, însă vreau să vă spun că susțin idei care trebuie să consolideze, să întărească sentimentul de echitate care uh, nu este uh, suficient uh, de bine ancorat în uh, rândul populației. O să acționez astfel încât primele care sunt uh, plătite de bănci să ajungă la un nivel uh, care nu poate fi justificat și care nu poate fi explicat atunci când 10% din europeni se află în șomaj și când atâtea țări cer cetățenilor lor să facă eforturi semnificative. Deci mai multă echitate și mai multă creștere calificată verde durabilă. Uh, propunerile cheie, așa cum sunt descrise, uh, se interesează de acest subiect. Uh, există și propunerea făcută de comisarul Semeta în această dimineață în legătură cu impozitarea energiei, însă eu cred în uh, fiscalitate și eficacitatea acesteia acestea pentru a genera o nouă creștere. Președintele dumneavoastră a insistat asupra unui aspect și anume inovarea. Prima intervenție în fața mea, uh, asta a fost, nici nu eram comisar pe vremea respectivă și nu uh, uite asta. Nu, nu e vorba de servicii publice, spune comisarul Barnier, ci de achizițiile publice. Uh, achizițiile publice. Le vom organiza pentru a securiza cererile de ofertă, cei care vor să faciliteze incluziunea uh, socială, inovarea și care țin cont și de preocupările de mediu. Capitalul de risc pentru IMM-uri, dacă îl orientăm către inovare, știm că uh, zone mari de inovare se regăsesc în noile tehnologii, noile Uh, tipuri de uh, energie și, de asemenea, politica în domeniul uh, standardizării, doamnă Rüle, poate să joace un rol în ceea ce privește calitatea creșterii. Scris negru pe alb sau citind printre rânduri, veți vedea tot atâtea modalități de orientare a acestei creșteri. Apoi, preocuparea pe care o am de multă vreme, ca resursele și spațiul natural să nu fie nici uh, gratuite, uh, nici inepuizabile. Domnule Triantafilides, da, în cea, uh, noi acționăm în ceea ce privește jocurile de noroc și tot ceea ce este legat de acest subiect care implică foarte mulți bani am lansat cu câteva zile în urmă, o 15 zile în urmă, o carte verde. Toate consultările pe această temă uh, nu sunt uh, așa numai de dragul de a fi făcute. Suntem foarte atenți și dorim să promovăm această carte verde pentru a proteja minorii, dependență, să combatem competența, dependența, mă iertați, spălarea banilor, și promovarea sportului. Iată ce vreau să promovez prin uh, această carte verde. O să revenim la acest subiect foarte curând, pentru că domnul Rul este raportorul nostru pentru achiziții publice. Colegi, mai avem deci trei blocuri de câte patru întrebări. Primul, domnul Rochefort, domnul Creutzbill, Van New și domnul Mandels. Și avertizez al doilea bloc, domnul Busutil, Vaila Arias și domnul Le Grip o întrebare fiecare. va aș ruga să putem termina. Domnule Rochefort, aveți un minut? Domnule comisar, mulțumesc, bravo, vă susținem, vă susținem cu tărie. Aș vrea o secundă să revin la acest, uh, această imagine pe care ne-ați arătat-o. Trebuie să ajungem uh, să avem uh, ceva care se numește Uniunea Europeană, ziua unde vom avea așa ceva, vom fi în topul 3, topul 5, în topul 3, poate, vom fi înaintea uh, Chinei. Și dacă vă spun asta, vă spun pentru că consider că noua creștere pe care trebuie să o inventăm este un element de dezvoltare și de creștere internă pe piața internă, dar și de competitivitate în raport cu restul lumii. Și în raport cu textul inițial, cele 12 propuneri pe care le avem în fața noastră astăzi, știu că e ușor să critici, mi se par ca o uh, un kit de unelte indispensabil, dar nu sistematizat, care să facă din piața internă o pârghie. Și mă gândesc la politici sectoriale. Uh, trebuie să facem uh, progrese în ceea ce privește uh, autovehiculele ecologice, secolul 21, sunt lucruri care pot fi făcute astfel încât să ne dezvoltăm și în afara Uniunii Europene. Thank you very much. Mrs. Corazza Non, je voudrais quand même commencer par dire que c'est Aș vrea să încep să, prin a spune că este o mare zi pentru Europa și asta grație dumneavoastră, domnule comisar, viziunii și angajamentului dumneavoastră că avem o foaie de parcurs concretă pentru a progresa și a finaliza piața unică e vorba de aspectele legate de susținerea IMM-urilor și comerțul electron, electronic. Îndeosebi în această privință uh, vreau să uh, vă mulțumesc. În ceea ce privește comerțul, aș vrea să vă mulțumesc în mod deosebit, călduros, pentru că ați preluat punctul nostru de vedere, pentru că ați inserat uh, chestiunile legate de inițiativele prin politici comerciale și vreau să vă întreb cum priviți aspectul oarecum mai global al planului de acțiune european pentru relansarea comerțului, care face parte din actul privind piața internă, pe care l-am inclus și în raportul meu privind comerțul și care, desigur, are o viziune pe termen lung pentru a, merge, a pune în centrul agendei europene toate chestiunile legate de comerț. Aș vrea să vă întreb de asemenea dacă ați putea să dezvoltați puțin ideile legate de uh, Goods Package, Directiva Serviciilor, uh, SEPA și Small Business Act. Deci uh, este foarte bine dacă puteți să faceți acest lucru, domnule comisar. Mrs. Vaniu. Doamna Baniu. O să încerc să fiu foarte succintă. În primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar Barnier pentru că a prezentat acest text și pentru metoda sa de lucru, care este uh, originală, rară și vreau să evidențiez acest lucru. Știu că împărtășește uh, această idee a leadership-ului și uh, pieței unice uh, europene. Și uh, pentru că este prima piață din lume, dar pentru asta trebuie să găsim o strategie în uh, cursa mondială. Deci uh, susțin ceea ce ați scris și ați spus de multă vreme ceea ce este brevetul, recunoașterea calificărilor profesionale, măsurile pentru finanțarea IMM-urilor, uh, achizițiile publice. Totuși, sunt puțin frustrată pentru că pentru a stimula o nouă creștere ați vorbit de o nouă creștere. Trebuie să creați în adevărate locuri de muncă. Uh, locuri de muncă, dacă ele sunt în domeniul industrial, ele trebuie să răspundă provocărilor de mediu. Toate acestea nu se poate face fără lucrători și fără cetățeni. Și uh, legat de această dimensiune esențială a pieței interne în ceea ce privește propunerile noastre privind uh, garantarea drepturilor sociale ale lucrătorilor, Directiva privind uh, drepturile uh, lucrătorilor detașați, propunerea 10, comunicarea privind uh, serviciile de interes general, rămân încă precaută. Însă am remarcat că ați trecut peste un lucru și deci cred că aveți aceeași preocupare ca și mine și de aceea păstrez speranța. Je, vais avoir un problème o să am o problemă pentru că avionul meu la Stockholm este la 17.30. Deci, uh, domnule Roșfor, nu trebuie să existe o neînțelegere. I-am spus, doamne Benio, că îi mulțumesc de aprecierea sa. Acest uh, act nu este toată Europa, nu e vorba de toate politicile europene. Vorbim doar de o platformă, de bază de fundamentul economiei. Acesta trebuie să funcționeze bine, însă deasupra există multe uh, politici, inițiative private și publice la care nu ne referim astăzi, care vor orienta Europa în sens economic, politic și social. Uh, care uh, vor putea uh, să fie mai eficace dacă uh, piața internă funcționează bine. Exemplul este brevetul. El face parte din actul privind piața unică. Dacă nu există brevetul, penalizăm toate întreprinderile. Nu le protejăm în relația cu americanii, de pildă. Lansăm se lansează pe piața unică uh, foarte multe uh, produse uh, care uh, nu sunt originale și care uh, afectează sănătatea. Deci, în, uh, de asemenea, și piața achizițiilor publice va fi mai eficace. Actul privind piața unică este baza dar nu înlocuiește uh, celelalte politici. În uh, ceea ce privește ce a spus domnul Rochefort, vreau să spun că avem clar în minte dimensiunea externă a pieței interne. Și colegul meu, Karel de Gucht, va propune în câteva uh, săptămâni transpunerea acordului GPA pentru a avea o reciprocitate cu alte regiuni din lume care nu beneficiază de reciprocitate și suntem cu toții participanți la același acord uh, uh, internațional, dar nu beneficiem de reciprocitate. Deci voi fi atent la aceste aspecte. În uh, ceea ce privește cadrul orizontal semnalat de domnul Schwab, uh, uh mulțumesc uh, doamnei Grața pentru ceea ce a spus. O să prezint planul privind comerțul bazat pe multe dintre propunerile dumneavoastră. Vom progresa în ceea ce privește sistemul de plăți europene, SEPA. Vom uh, face uh, progrese cu revizuirea uh, directivei privind comerțul electronic și directiva privind practicile comerciale abuzive sau neloiale. toate acestea mă interesează pentru că ele se află în centrul dimensiunii umane a Uh, pieței interne. Există mai multe propuneri care sunt suficiente sau nu în ceea ce privește serviciile economice de interes general, uh, pachetul Monti Cruz, uh, directiva privind lucrătorii, directiva privind serviciile publice. Vă mulțumesc și vă atrag atenția ceea ce este scris în partea introductivă. Uh, colegiul a aprobat uh, și e vorba de un uh, impact social al angajamentelor pe care ni le asumăm și este un angajament social pe care ni l-am asumat și trecut în legătură cu directiva servicii. Aproape că nu mai avem timp, ați mai rămas 8 vorbitori. V-ar ajunge 30 de secunde la fiecare pentru cât întrebare super rapidă. Bun, domnule Busutil, Zweiler, Arias, Le Grip, Coseșnic și domnul Manders, v-am pierdut. Vina mea. Nu sunt obișnuit deloc să mi se întâmple așa ceva. O întrebare. Sunt de acord cu planurile dumneavoastră de măsuri însă am pierdut planul de măsuri privind la modul în care am putea comunica lucrurile bune pe care le facem cetățenilor europeni. Să le comunicăm direct lor, nu peste capul lor. Creștere și așa mai departe, însă cetățenii nu știu ce facem, nu știu ce vrem să comunicăm direct cu ei. Cum le putem spune? Aveți un plan de măsuri pentru așa ceva? Perfectă întrebare, domnul Busutil. Domnule comisar, întrebarea mea se referă la internaționalizarea IMM-urilor. Așa cum o știm cu toții, numai 12% din IMM-uri se implică în activități transfrontaliere și este clar, dacă nu deschidem ușa astfel încât IMM-urile să treacă dincolo de frontierele naționale, atunci ne vom confrunta cu un eșec. Deci cum vom uh, realiza o, o structură, o formulă care să fie câștigătoare pentru internaționalizarea acestor IMM-uri? Comisar, ich möchte Ihnen zwei kurze Sachen mit auf den Weg geben. Domnule comisar, aș dori să spun că ați făcut o treabă remarcabilă sunt proiecte pe care le așteptăm de 8 ani. A fost 50 de propunere remarcabile făcute în octombrie, apoi încă, încă 12, dar n-am avut decât propuneri de atunci încoace. Peste câteva luni o să fim la jumătatea legislaturii actuale și doar numai cu propuneri nu o să reușim să stimulăm piața unică. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun domnului comisar că s-a publicat un studiu în Statele Unite care spune că în materie de comerț pe internet, cifra a ajuns de 12,5% din comerțul intern american în 2010, miliarde și miliarde de dolari, care este ținta pentru 2015 în Europa și aș vrea să știu cum stau lucrurile cu planul de măsuri pentru comerțul pe internet propus în uh, documentul noastră pentru piața unică. Spuneți-le, domnule comisar, de ce avem un obiectiv de doar de 12,5 miliarde, când am putea de fapt să facem mult mai mult. Monsieur Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc pentru munca depusă și pentru uh, imboldul dat proiectului european. Vă susțin uh, întru totul, în special uh, uh pârghia numărul 12, deschiderea achizițiilor publice. Uh, Uh, vă vom, vom fi mulți cei care uh, vă vom susține în tot ceea ce faceți, mai ales în ceea ce vește reciprocitatea, în ceea ce vește uh, politica comercială europeană, în special deschiderea piețelor publice. Ați fost în China, știți ce v-au răspuns autoritățile chineze. Vreau să vă întreb în ce stadiu vă aflați în legătură cu acțiunea comună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 ar putea să vă dea o bătaie de cap această taxă comună corporatistă. Ultimele 30 de secunde. Dacă tot s-a vorbit de băuturi distilate, trebuie să spun că mai ales în Creta avem cele mai bune produse de distilărie din lume, și anume rachiul. Uh, Probabil domnul comisar ar trebui să încerce puțin rachiul de al nostru ca să lucreze chiar și mai eficient decât până acum. Există trei pârghii pe care aș dori să le menționez aici. A doua, opta și a zecea. În aceste trei pârghii Domnul comisar Barnier este parțial responsabil și a 10 -a, care se referă la coeziunea socială, este cea mai importantă pentru cea de-a doua și cea de-a opta, a doua referindu-se la mobilitatea forței de muncă. Deci ca, acestea, ca a doua și a opta să funcționeze bine, a 10 e importantă. Deci când veți avansa o propunere în legătură cu coeziunea socială? Domnul Turnan a fost un raportor din umbră foarte activ în acest domeniu, deci aveți 30 de secunde. Vă mulțumesc, îl aplaudăm, vă aplaudăm pentru numele 4, 8, 9 și 12, care vor fi absolut cruciale. Și o întrebare. Numărul 10 spune că propuneți legislație aplicabilă tuturor sectorilor care vor clarifica exercitarea dreptului de constituire și de prestare a serviciilor uh, în paralel cu drepturile sociale fundamentale. Puteți explica ce înseamnă asta? Vă mulțumesc tuturor. Știm că domnul comisar trebuie să plece, însă îi dăm totuși o șansă să răspundă cum va putea. Euh, pardon de, de ces réponses très télégraphiques. cer scuze pentru răspunsurile uh, telegrafice. Vă mulțumesc pentru aprecierile pe care le-ați făcut la adresa unei propuneri sau alteia. A fost evocat un punct important, coeziunea socială. Am spus că aceasta este una dintre condițiile pentru a ajunge la o performanță economică durabilă, cu o piață bine integrată și uh, cu inovare. Coeziunea socială, mai ales uh, în ceea ce privește coeziunea socială, am uh, reamintit uh, angajamentul Comisiei ca și uh, în cazul directivei privind serviciile și când vă ascult, uh, înțeleg că este necesar să existe o compatibilitate a pieței interne cu calitatea, uh, accesul de calitate la serviciile de interes general sau la serviciile publice. Domnul Manders, ați întrebat cum facem ca să ajungem la cetățeni, dar sunteți reprezentanți uh, ai uh, uh, cetățenilor. Și eu sunt, eu am fost și eu ales ca și dumneavoastră în Parlamentul European. Nu sunt uh, un super tehnocrat uh, uh din Bruxelles. Avem o treabă vitală de făcut în acest moment, pentru că Europa este la momentul adevărului, într-un moment cheie. dacă populismul are câștig de cauză în țara noastră sau în țara mea și vedem accese de populism peste tot, e bine, asta este sfârșitul uh, pieței interne și proiectului european. proiectul european nu este al stângii sau al dreptei. Îl facem cu toții. Vrem să facem lucrurile mai bine, să corectăm lucrurile, inclusiv aici la uh, Bruxelles. Însă această muncă de explicare trebuie învățată. Fiecare trebuie să învețe. Nu există, o răspun, nu există un răspuns tip uh, Există acum o criză politică foarte gravă care se adaugă uh, crizei economice, financiare, uh, de mediu. Domnule Busutil, în ceea ce privește capacitatea IMM-urilor de a merge dincolo de frontierele naționale uh, și comerțul electronic pe care trebuie să îl facilităm și vom avea o comunicare privind comerțul electronic, Uh, exporturile, uh, conformitatea economiei europene, accesul la piețe, uh, tot ceea ce identificarea, semnătura digitală, sistemele de traducere care sunt importante pentru IMM-uri și ceea ce s-a făcut în cazul brevetului, apropo de, interpreta- de traducere sunt tot atâtea chei pentru a facilita uh, activitatea internațională a IMM-urilor. Doamna Veler, uh, știm uh, că oamenii sunt nerăbdători și timpul pare foarte lung confruntat cu această nerăbdarea oamenilor, însă trebuie să dăm răgazul, lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte. Ceea ce se mișcă cel mai repede sunt piețele financiare. Acestea se mișcă foarte rapid. Uh, uh însă noi, uh, grație și președintelui nostru, ne-am mișcat foarte repede. Sunt comisar de 14 luni. Raportul Monti a început anterior, a fost terminat în uh, primăvara anului 2010. Înainte chiar de a avea rezultatele raportului uh, Monti, am început activitatea împreună cu 12 colegi și cu domnul președinte Barroso la această propunere. Și Uh, sunt și eu nerăbdător ca propunerile să se transformă în uh, uh acțiune. Uh, am mulțumit domnului Arias pentru comunicarea care o voi prezenta în câteva săptămâni. Am fost în China pentru a vorbi despre achizițiile publice, tot așa cum am fost și în Statele Unite. Eh, am eh, menționat eh, temele în legătură cu care nu există reciprocitate nu întreprinderile noastre de asigurări nu pot să facă propuneri pe piața chineză a automobilului sau asigurărilor de viață nu pot să participe la emisiunea de obligațiuni în uh, China. Deci, iată exemple în care nu există reciprocitate uh, și nu am primit răspunsuri uh, negative. Deci, dialogul continuă. De asemenea, vom verifica cine cumpără ce în Europa. Mulțumesc lui domnului Cosostic pentru aplauzele sale am fost sensibil uh, la propunerea doamnei Rapti de a bea mult rachiu pentru a mă păstra în uh, formă și eu consider că coeziunea socială este esențială uh, pentru uh, o echilibrare uh, economică. Mulțumesc! Well, I think, um, that's... Cred că aceste aplauze spontane spun mai multe decât aș putea spune eu. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. Vă urăm uh, călătorie plăcută spre Elveția. Nu, Suedia, se corectează președintele. Suedia. Noi continuăm cu raportul doamnei Rule și doamna Manu va prelua președinția. Eu îl conduc pe domnul comisar. Bye.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 Je vous demande de sortir rapidement ceux qui veulent sortir, car nous allons reprendre les travaux. Nous avons encore euh, du travail jusqu'à 18h30. Et... O să avem acum subiecte importante care au fost uh, invocate în uh, dosarul privind uh, actul privind piața unică. O să uh, vorbim acum despre modernizarea achizițiilor publice. Doamna Rile. Um, Mulțumesc, doamna Baniu. M-am gândit să încep cu calendarul, astfel încât toți colegii să știm cam unde suntem acum și ce mai trebuie să așteptăm în acest an, în acest domeniu. Deocamdată se desfășoară încă consultarea comisiei pe marginea cărții verzi, verzi achiziții publică, Uh, ea va fi încheiată până la 17 aprilie. De asemenea, în paralel se desfășoară studii care au fost comandate, care vor fi evaluate într-o conferință pe 30 iunie, unde și Parlamentul va fi uh, invitat și acolo se vor trage învățămintele în urma consultării pe marginea cărții și din aceste studii. Și noi avem un calendar în care stăm foarte bine, suntem uh, pe aceeași uh, treaptă cu Comisia. Noi nu suntem o parte a consultării, ci vom discuta pe 11-12 iulie la noi în Comisie uh, acest raport pentru prima dată. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 iulie și apoi vom avea votul în comisie pe 19 septembrie și votul în comisie, votul în în plenară în octombrie. Ceea ce e foarte bine, pentru că Comisia ne-a spus că un vot în octombrie e foarte potrivit. Asta e ce e pozitiv. Ce e negativ e că nu mai vorbește nimeni despre Carta Verde, uh, achizițiile publice electronice. Uh, partea a doua din raportul meu îmi pare foarte rău. Mi se pare regretabil acest lucru și cred că este important ca acest subiect să nu fie pierdut din vedere, să fie uh, inclus în raport și și în Uh, audierea noastră de pe 24 mai, pentru că acesta este un element important de flexibilizare a achizițiilor publice și de facilitare acestora la nivel european prin achiziții publice electronice, dar sistemele electronice trebuie să fie compatibile unele cu altele. Trebuie să se utilizeze soft open source și sistemele să fie compatibile. De aceea este foarte important ca uh, planul european să vină cu inițiative în acest sens. Și de aceea eu vreau să integrez um, acest uh, element în revizuirea directivei privind uh, achizițiile publice. Acum să vedem care este obiectivul principal al Comisiei. Acesta, care apare și în actul privind piața unică, este, pe de o parte, să pe de parte, o mai bună utilizare a achizițiilor publice pentru obiectivele uh, generale ale Unii, Uniunii Europene din Strategia Europa 2020, ceea ce nu putem decât să salutăm. Pe de altă parte, problema, cu, problema este la directiva achizițiilor publice. Pentru că dacă vorbești cu cei afectați, foarte repede îți dai seama că um, procedurile greoaie uh, sunt, uh, duc la birocrație și de aceea revizuirea trebuie să fie mai bine făcută decât cea din anul 2004. Pentru că în anul 2004 am vrut deja să simplificăm această, să o facem mai eficientă și mai flexibilă această directivă Uh, nu doar Uniunea Europeană s-a, implicat uh, aici, ci și statele membre, dar punerea în aplicare a statelor membre uh, plus cerințele de la nivel european au dus la faptul la uh, situația în care directiva nu a devenit mai simplă, ci din potrivă procedurile au devenit și mai complicate și mai scumpe și în anul trecut am observat că, aceste, că situația este foarte dificilă și acum trebuie să vedem ce soluții propunem. Pentru că de data aceasta, la această revizuire, trebuie într-adevăr să simplificăm lucrurile. Deci, pentru mine este important ca legislația să devină, în primul rând, mai clară. Dacă dorim să utilizăm mai mult achizițiile publice pentru obiectivele politice ale Uniunii Europene, atunci achizițiile publice trebuie să fie mai mult utilizate și în domeniul durabilității și inovării dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să ne dăm seama că nu putem să punem pe um, uh, aceeași treaptă în, uh, în directivă oferta cea mai ieftină și oferta cea mai avantajoasă. Din câte știu eu, în cele mai multe cazuri, oferta cea mai ieftină este cea care este preferată, uh, pentru că e soluția cea mai, cea mai simplă, să iei uh, oferta cea mai ieftină, mai ales în serviciile sociale, unde uh, e foarte dificil să compari prețurile. Foarte adesea se ia pur și simplu această ofertă, ceea ce înseamnă că inovarea nu a fost uh, promovată deloc. Am, un, uh, am primit astăzi un exemplu foarte frumos din țările de jos și poate pot să vă citesc ca să vă arăt cum stau lucrurile, să vă ilustrez lucrurile provincia din sudul Olandei a vrut să cumpere um, mașini de imprimante și scanere moderne. Uh, s-a determinat că aceste mașini oferă o serie de avantaje comparate cu copiatoarele tradiționale. Totuși nu a fost posibil să poată compara cu ușurință prețurile diferitelor tipuri și avantajele nu au putut fi determinate în mod obiectiv. Soluția tradițională a fost aleasă în cele din urmă, în ciuda tuturor așteptărilor. Sper că ați înțeles ce am vrut să arăt cu acest exemplu. Au ales uh, dispozitivele tradiționale pentru că procedurile erau prea greo greoaie, pentru că nu puteau să urmărească uh, lucrurile și atunci au ales calea cea mai sigură. Anul trecut am cerut uh, comisiei să uh, realizeze o bază de date, astfel încât toți uh, cei care fac achiziții publice, uh, toate uh, autoritățile contractante să poată să aibă niște criterii comparabile. Legislația însă este doar un, un pas. Deci, la fel de important ca a face o revizie bună acestei directive este să urmărești aplicarea acesteia, să um, elaborez o metodologie de aplicare care să fie ușor de utilizat uh, pentru a vedea Uh, cum se pot face lucrurile mai bine, pentru că nu mă pot uh, aștepta din partea fiecarei, uh, de la fiecare autoritate din orice comună din Europa să poată să um, utilizeze la fel de bine toate regulile noastre. De aceea e nevoie de susținere pe un site european, pe o pagină web europeană care să ofere asistență, să ofere informații detaliate, pentru că aud foarte adesea că e foarte greu să cumperi produse fair trade, de exemplu, obținute prin comerț echitabil posibil. Există un lanț uh, de uh, livrare care nu poate să fie uh, urmărit până la origine de către fiecare autoritate contractantă. el treb- această autoritate ar trebui să verifice certificarea și pentru autoritățile locale e, e foarte greu să facă așa ceva. Deci nu putem doar să introducem niște cerințe ci trebuie să dăm și posibilitatea îndeplinirii acestora. Și trebuie să le dăm instrumentele pentru a putea să pună în aplicare cerințele noastre. Aceasta este o parte. Apoi, cred că este important să ne asigurăm că această directivă este utilizată numai pentru achiziții publice, nu și pentru alte domenii care n-au nimic de a face, de exemplu planificarea urbană. Uh, am discutat um, Vom discuta și în mai despre acest lucru. În orice caz, sfera de aplicare a acestei directive este domeniul achizițiilor publice. Nu se poate ca achizitorul să câștige din acest proces. Nu despre asta e vorba aici. Și chestiunile interne, de exemplu, nu, sunt, uh, nu se consideră achiziții publice dacă, um, dacă de exemplu, o autoritate publică um, nu ia de pe piață, de exemplu, servicii, uh, servicii sociale sau servicii sanitare, nu uh, contractează aceste servicii, uh, ci le obține prin ajutoare de stat, atunci nu acest, acest tip de achiziție nu e considerată achiziție publică care să intre sub incidența acestei directive. Um, după cum am spus, mai este un alt element important, e-procurement, adică achiziție publice electronice, și uh, trebuie să acordăm atenție și metodelor care uh, sunt uh, utilizate în statele membre sau care nu au fost aplicate așa cum trebuie, um, metodele de alegere a ofertei și în audiere vrem să auzim, vrem să uh, vedem uh, metodele inovatoare și să le putem discuta. Există un uh, exemplu din Suedia în care primul criteriu pentru selecție este calitatea. Există niște prețuri fixe, există cerințe minime de calitate și atunci achiziția se face în sensul calității sau un proces de achiziție publică în care cetățenii să fie mai, uh, mai implicați. Um, se pot încheia contracte uh, cu mai mulți uh, uh, ofertanți care să fie susținuți în cele din urmă de cetățeni. Sigur că pentru uh, nu doar pentru achizitorii publici este importantă simplificarea, ci și pentru uh, furnizori. De exemplu, trebuie să clarificată chestiunea precalificării. Dacă ar trebui să existe un pașaport pentru IMM-uri um, în care ei, uh, un proces prin care IMM-urile să trebuiască să depună tot dosarul despre activitatea lor doar um, dacă primesc un contract, astfel încât să fie scutiți de o povară suplimentară. Cred că prin această simplificare s-ar putea obține avantaje foarte importante pentru întreprinderi. Aceasta ar fi uh, introducerea mea privind punctele cele mai importante. Cred că este foarte important să arătăm că pentru ambele părți, și pentru autoritatea contractantă și pentru furnizori, e nevoie de simplificare, de flexibilizare, de un cadru juridic care să nu lase un, uh, loc de incertitudini, Uh, pentru ca procesele din acest domeniu să, să scadă ca număr de asemenea, um, pentru că e un domeniu care uh, împreună cu recunoașterea uh, calificărilor profesionale, dom e domeniul în care sunt uh, intentate cele mai multe procese, ceea ce nu spune ceva pozitiv față de legislația noastră. Merci. Pour... Vă mulțumim pentru această prezentare de o calitate deosebită. S-a avut un text care a fost foarte, foarte greu de citit, într-adevăr. Domnul Schwab a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Rule a menționat punctele principale din Cartea Verde. Le-a prezentat detaliat. Uh, raportorul nostru, Frank Engel, nu a putut să fie aici, așadar am să-l uh, reprezint. Da, pentru o îmbunătățire a directivei, spunem noi, dar nu pentru niște promisiuni uh, prea ambițioase. Sigur că Trebuie să ne gândim unde se pot face îmbunătățiri, dar cred că trebuie să analizăm foarte atent și dacă la sfârșitul acestor uh, idei, până la urmă, ceea ce propunem sau promitem noi poate să fie pus în aplicare în realitate. Am fost puțin surprins că una dintre măsurile pârghie din uh, actul privind piața unică face obiectul uh, revizuirii uh, cadrului uh, de legislație privind achizițiile publice, cu toate că există alte elemente privind achizițiile publice care sunt absolut urgente. Avem o directivă din 2004 care poate să fie îmbunătățită, dar în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, drepturile de proprietate intelectuală sau concesiunile, Uh, nu avem niciun fel de instrumente legislative. Deci nu înțeleg de ce revizuirea acestei directive a devenit o prioritate atât de mare. Sigur, există nevoie de îmbunătățire și în ceea ce privește autoritățile contractante și în ceea ce privește uh, furnizorii. Însă nu știu dacă avem nevoie de un nou cadru juridic sau dacă nu cumva e mai degrabă o situație în care trebuie mai bine utilizat cadrul juridic existent. În anumite state membre, uh, probabil că există uh, prea, uh, o, o prea stufoasă uh, serie de cerințe de verificare și de metodologii de aplicare a legislației europene. Pentru că, dacă ne uităm la cum sunt lucrurile în statele membre, vedem diferențe foarte mari. În ceea ce privește procesul de negociere, am constatat că există mai multe state în care nu s-a pus în aplicare această directivă. Tabelele de corelare uh, Uh, trebuie să fie uh, realizate pentru a vedea cum s-a pus în aplicare această directivă în statele membre. Doamna Rule, acest uh, exemplu privind produsele fair trade, cred că este tentant, fiecare vrea să susțină comerțul echitabil, dar Uh, mai există și alte exemple. Pot să vă dau, de exemplu, exemplul unor uh, utilaje, cum ar fi frezele pentru uh, zăpadă sau mai știu eu ce. Um, și uh, aici fiecare uh, oraș, fiecare comună, fiecare sat trebuie să decidă ce, uh, pentru ce vrea să cheltuiască. Și sigur că atunci E foarte bine ca uh, comunele sau localitățile să poată să uh, aleagă o variantă care să fie mai ecologică, însă, în cele din urmă, acest lucru înseamnă foarte mulți bani din, banul, din buzunarul contribuabilului. Deci, e important să fixăm niște standarde, indiferent de tipul de produse, astfel încât statul să poată să ia decizii, autoritățile publice să poată lua decizii pe baza unor documente clare și simple și, de asemenea, e important ca ofertele pe, cu care vin ofertanții să fie simple și ușor de înțeles. Și uh, cred că uh, ar fi foarte important ca contractele publice să fie astfel uh, alocate încât să fie promovată implicarea IMM-urilor. Și cred că dacă discutăm despre îmbunătățiri, nu doar textele legislative trebuie să fie îmbunătățite, ci și utilizarea lor, aplicarea lor, pentru că aici cred că se găsește marele potențial. Mulțumesc! Excusez-moi, nous sautons de chaise en chaise. <laughs> bon, euh, alors. Euh... Împărtășesc uh, împreună cu colega mea multe lucruri. Este important să se revizuiască legislația achizițiilor publice în Europa. Am, o să încercăm să avem o strategie bună pentru un, o nouă creștere care să răspundă unor criterii sociale, să nu uităm, dar și unor criterii de mediu. Și cred că pentru toate colectivitățile teritoriale, pentru cu toate IMM-urile, este esențial să existe o legislație mai clară, mai simplificată. O să vă dau un uh, exemplu din uh, comuna mea. În ceea ce privește cumpărarea, achiziția publică de uh, manuale, a trebuit să justific faptul că am ales o întreprindere locală care era puțin mai scumpă uh, Uh, decât o altă întreprindere din Paris, care era mai puțin scumpă, pentru că atunci când s-a făcut uh, totalul prețului de transport plus uh, costul ecologic al transportului, de fapt, aceasta era soluția pe care colectivitatea o găsise. Pentru asta optasem. Dar oare trebuie să ne justificăm pentru că oferta Uh, cea mai uh, uh, convenabilă domina și acest lucru mi se pare important. Asta și în cazul IMM-urilor. Apoi, comerțul echitabil. Cred că este o viziune de solidaritate pe care Uniunea Europeană poate să o arate întregii lumi trebuie ca uh, Europa să aibă o pondere uh, în uh, ceea ce privește globalizarea, dar să dea și un exemplu bun. Comisarul Barnier a vorbit de reciprocitatea în ceea ce privește dispoziția, dispozițiile cu privire la achizițiile publice cred că este important pentru Uniunea Europeană să stabilim uh, aceleași criterii și apoi un lucru important atunci când vorbim de calitate, calitatea drepturilor lucrătorilor, dar de asemenea și calitatea produselor. Este vorba aici despre subcontractare. În, pe marile piețe de construcții, problema subcontractării, externalizării este uh, importantă. Legislația este insuficientă nu sunt de acord cu domnul Schwab, pentru că aici avem un cuvânt uh, de spus și nu întotdeauna Curtea Europeană de Justiție trebuie să fie cea care tranșează lucrurile. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Ei bine, Cartea Verde cu privire la modernizarea procedurilor de achiziții publice are o grămadă de lucruri bune în ea, însă eu sunt destul de sceptic totuși. Vreau să abia aștept să văd ce o să faceți în raportul nostru, ce o să propuneți. Ați menționat un aspect și anume achizițiile pe internet. Acesta nu se regăsea în raportul anterior. Ar fi o ocazie extraordinară pentru IMM-uri. De asemenea, v-ați referit și la costurile pentru întreg ciclul de viață al produsului. În Germania, uneori uh, oamenii preferă oferta cea mai ieftină, însă când uh, evaluează contextul de ansamblu, s-ar putea să aleagă pe a doua uh, din punct de vedere al prețului. Însă, în prezent, ideea de a avea o analiză a costurilor pe întreaga durată de viața produsului este deosebit interesantă. Asta înseamnă că oamenii vor putea lua o decizie în mai bună cunoștință de cauză, să-și dea seama uh, că trebuie să ia în considerație și alte criterii. Astfel, procedura va fi mai ușor de înțeles în sine și se va crea mai multă transparență. De asemenea, domnule Hule, spuneați că IMM-urile trebuie să fie integrate și avut în vedere în acest demers și trebuie sprijinite atunci când e vorba de achiziții publice? achiziții publice. E bine, tocmai de aceea nu trebuie să birocratizăm excesiv procedura de licitație publică, pentru că IMM-urile nu au nici resursele, nici timpul să parcurgă toate aceste etape. Firmele mari, da, Uh, ele pot să facă asta și atunci o să pună mâna pe toate contractele mari, iar uh, IMM-urile nu o să rămână decât cu fărâmăturile. Trebuie să creăm un sistem clar și coerent care să permită IMM-urilor să se implice și să beneficieze de acest lucru și acest sistem trebuie să fie și transparent în același timp. Și vreau să văd cum o să includeți această chestiune a costurilor pe draga durată de viața produsului. Pentru că oamenii se vor putea uita într-adevăr astăzi la, astfel la prețul integral al contractului, însă vor lua în considerație și costurile la finele ciclului de viață, deci s-ar putea ca o altă ofertă să se dovedească a fi, la urma urmelor, cea mai ieftină. Se poate întâmpla că te bazezi pe un anumit uh, agent care să te ajute la uh, eliminarea deșeurilor rămase la sfârșit și probabil ăsta va da faliment până la sfârșit. Deci criteriul prețului nu o să mai fie cel dominant. Se întâmplă uneori ca considerate de mediu să nu fie avute în vedere și tocmai de aceea abia aștept să văd ce propunere o să ne faceți în mod concret. Și când se, se dau contracte de achiziții publice, trebuie să ne asigurăm că firmele fac propuneri cu adevărat novatoare. De exemplu, dacă ar fi vorba de reutilarea unor clădiri sau remobilarea unor clădiri. Se pot primi o serie întreagă de oferte, o gamă întreagă de oferte, unele mai novatoare decât celelalte. Și ar fi bine, într-adevăr, să încurajăm flexibilitatea în acest sens și să ajutăm pe oameni să contribuie cu soluții inovatoare. Trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că avem o perspectivă mai largă asupra acestui proces de achiziții publice. Vă mulțumesc, domnule Kreisman. Am să vorbesc și eu ca raportor din urmă pentru grupul meu și trebuie să-mi cer scuze, domnule Rule, că n-am fost aici. Noi am auzit prezentarea, însă noi am lucrat împreună în dosar anterior și consider că sunt de acord inimar cu opiniile domniei sale, după cum a spus și domnul Kreisman și domnul Vanier, trebuie să vedem ce vrem de la acest sistem de achiziții publice. Problema în momentul de față, dacă îi întrebați pe oamenii care folosesc sistemul, problema e că procesul uh, prevalează asupra rezultatului. Cei implicați în achiziții publice, mi se pare și mă întreb dacă sunteți de acord sau nu, doamna Rule cred că este de acord cu mine. Deci mi se pare că cei implicați în achiziții publice se îngrijorează mai mult în legătură cu respectarea regulilor decât uh, cu, cu achiziționarea unor lucruri cu adevărat folositoare și de calitate și devin insensibili la multe dintre chestiunile pe care tocmai le-am menționat și anume că vrem mai multe IMM-uri implicate în acest proces de achiziții publice, pentru că acestea vor veni cu produse interesante, atrăgătoare la un cost redus și, în anumite cazuri, vor crea locuri de muncă la nivel local. Deci nu este o abordare altruistă aici. Nu vrem să implicăm IMM-urile doar pentru că sunt IMM-uri, ci pentru că noi știm că avem încrederea că vor face o treabă bună, dar, într-adevăr, le încurajează sistemul să facă asta sau nu? în materie de inovare. Știți că eu sunt un mare sprijinitor al inovării. A, și văd că și noi în comisie pe ansamblu am devenit convinși de importanța unui sistem de achiziții publice care atunci când o autoritate publică vrea să găsească o soluție și începe să caute companii inovatoare pentru a le livra produsul respectiv, cum se întâmplă în anumite țări, atunci ei, într-adevăr, să aibă instrumentele care să le permită să facă acest lucru. Și, de asemenea, foarte importantă chestiunea costurilor pe întreaga durată de viața produsului. Știm că oamenii ar vrea să aleagă o soluție cu o amprentă de carbon mai redusă, dar cum se poate măsura acest lucru în mod concret pentru ca ofertanții să aibă certitudinea legală și o poziție clară? Sunt firme care spun, noi practic vrem să lucrăm cu regulile actuale, dar mai bine să avem o, o piață competitivă și așa mai departe. De fapt, nu vor asta. Dacă vă uitați la rezultatele în materie de concurență pe piață, uh, o să vedeți ce am văzut și eu în Birmingham, în, în uh, circunscripția mea, un oraș de aproape un milion de oameni, respectă toate regulile, autoritățile publice de acolo au cel mai mare buget de achiziții publice din Regatul Unit. Însă, în fiecare an au cam 200 de oferte din afara Regatului Unit. Probabil sunt și alte firme europene care participă, însă cu toate astea. Cred că multe, multe dintre firme nu, nu consideră că procesul duce la rezultatele dorite. Domnul Barnier a mai spus ceva la final declarației sale cu privire la documentul privind uh, piața unică. Domnul Barnier spunea că dorește un sistem mai flexibil, un sistem care să dea posibilitatea celor din achiziții publice instrumentele adecvate deplinirii sarcinilor care le revin. Un sistem care să fie mult mai puțin birocratic, mult mai complex și mult mai ușor de utilizat. Eu aș vrea o, o, o reformă radicală a sistemului nu, nu vreau păstrarea unui status quo, toate lucrurile, toate merg bine și așa mai departe. Nu cred că așa stau lucrurile și cred că nici dumneavoastră nu sunteți de această părere. Cred că modul în care a fost redactată Cartea Verde ne arată că și Comisia va fi la fel de radicală în abordarea ei, pentru că vorbim de modernizarea și eficientizarea sistemului. Și pentru asta va fi nevoie de schimbări dramatice. Nu trebuie să ne fie frică să abordăm aceste chestiuni pe termen lung. E pragul realist? E prea redus în relația cu birocrația sau am nevoie de alte procese? Și în final, consider că trebuie să privim uh, probleme ce țin de modul în care această activitate este gestionată în diferitele țări. Am fost în asta în Norvegia. Și Norvegia, Finlanda și Suedia au agenții de achiziții publice care sunt legate de autoritatea în domeniul concurenței, pentru că ei știu foarte bine că nu, le po- nu pot separa aceste domenii o parte din întregul demers al unei piețe concurențiale. Însă doresc să introducă și dimensiunea inovării. Și am văzut asta în țările scandinave. Cei care promovează inovații au o secțiune pentru piețe publice și încearcă să răspundă la solicitările uh, ofertaților și soluțiile oferite de universități sau institute de cercetare. Am, am, am făcut această legislație în 2004 și am scris acolo într-un considerent că țările vor trebui să vadă cum pot gestiona în mod optim acest demers, această activitate de achiziții publice și trebuie să continuăm să facem acest lucru. Există rețele și exemple de bune practică, dar funcționează oare ele chiar cum ar trebui? Mă bucur să, să văd că am um, continuăm practic un proces mai vechi uh, sub, uh, sub uh, conducerea domnului Rulă în acest caz. Și sper că vom încerca să, să punem la oaltă feedback-ul primit de la comisie în Cartea Verde a lor și sper că vom avea timp suficient să integrăm acest feedback al comisiei pentru ca să putem la rândul nostru genera ceea ce cred că va fi unul dintre cele mai importante rapoarte pe care le vom pregăti în această legislatură. Uh, I think we've completed a... Cred că am uh, făcut turul raportorilor uh, din umbră, doamna Weiler, după care doamna Gephardt și eu cine dorește să mai intervine. Doamna Weiler, în primul rând. Da, sunt plăcut surprinsă să văd cum părem să fim cu toții de acord. Există numai niște nuanțări de părere prin cele spuse de domnul Schwab. Criticile pe care l-am adus cu 6-7 ani în urmă uh, au fost înțelese de dumneavoastră și ne gândim la ceea ce s-a făcut în toată Europa și ceea ce s-a făcut uh, acasă. Vorbim despre praguri și creșterea acestor praguri, acestor plafoane. Asta înseamnă oare că se face ceva în statele membre și sper că procedurile și dispozițiile vor avea trăsături novatoare. Pentru că prin dezbaterea uh, europeană putem încuraja autoritățile să reanalizeze uh, legislația privind achizițiile publice în uh, țara respectivă. În uh, uh, Germania avem uh, o astfel de legislație, de pildă avem o legislație în ceea ce privește adjudecarea contractelor. Sunt aspecte pe care le-am susținut, criterii sociale și de mediu. Acestea se înțeleg de la sine. Desigur, nu trebuie să optăm uh, pentru ofertantul cel mai ieftin. De la bun început, legislația a prevăzut acest lucru. Era vorba nu de ofertantul cel mai uh, ieftin, de cea mai ieftină ofertă, ci de cea mai convenabilă ofertă, ceea ce înseamnă cu totul altceva. Trebuie să ne asigurăm în cazul unui proiect uh, că um, Uh, chiar dacă oferta este cu 2 cenți mai uh, scumpă, uh, criteriile de mediu sunt respectate și alte criterii care sunt de interes. Apoi, un alt punct legat de IMM-uri. Majoritatea IMM-urilor nu participă în aceste proceduri, dat fiind volumul foarte mare care este implicat. Dar în uh, cadrul uh, PPE-ului am stat de vorbă cu reprezentanții uh, IMM-urilor care au spus că nu vor să fie pe ultima treaptă, ci doresc să participe în condiții de egalitate la aceste licitații. Cred că trebuie să spunem foarte clar că ar trebui să fim în favoarea uh, adjudecării uh, contractelor într-o manieră uh, novatoare și am văzut colegii sunt de acord uh, cu aceasta. Uh, sigur, implicarea IMM-urilor este importantă, nu numai în calitate de subcontractori, dar ei trebuie să fie uh, chiar uh, participanți la licitații Uh, cu drepturile lor. Uh, și este interesant de văzut că avem uh, un acord. Doamna Gebhardt. nu Mulțumesc. Nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna Weiler. Și eu voiam să spun exact acest lucru. Și eu am fost foarte plăcut surprinsă, trebuie să vă spun. Am fost raportor din umbră de mult, de mult, când am realizat raportul pentru achizițiile publice și atunci am avut această discuție. Uh, care trebuie să fie ofertantul privilegiat? Cel uh, care are oferta cea mai ieftină sau oferta cea mai avantajoasă? Și am avut atunci o majoritate foarte strânsă care a spus cea mai avantajoasă ofertă, dar a fost o majoritate foarte strânsă. Astăzi însă văd că, într-adevăr, majoritatea s-a schimbat. Oamenii și-au schimbat mentalitatea, ceea ce ne va ajuta foarte mult atunci când uh, elaborăm Uh, noile dispoziții, să vedem ce criterii trebuie să fie utilizate și cum. Cred că avem o discuție de o nouă calitate, de o altă calitate în Parlamentul European și acest lucru mă bucură foarte mult. Cea de-a doua componentă pe care am discutat-o și pe vremuri, unde nu aveam o majoritate la momentul respectiv, am pus atunci sub semnul întrebării, sau mă rog, propusesem ca pragurile, valorile limită să fie ridicate pe baza unor cifre pe care le primisem atunci de la uh, autorități și instituții din Germania. Am întrebat atunci câte licitații există și câte oferte primiți din afara Germaniei și în Baden-Württemberg, de exemplu, uh, mi-au spus că sunt foarte puține astfel de oferte. De aceea am o întrebare pentru Comisia Europeană. Nu credeți că ați putea să faceți un astfel de sondaj sau poate chiar l-ați făcut, un astfel de studiu pentru a ne, dea, a ne da cifrele? Pentru că noi dorim să vedem unde am putea să fixăm uh, valoarea limită. Pentru că Sigur că nu are niciun rost să organizezi o licitație în domenii unde nu se fac oferte. E un instrument uh, greoi și mă tem că nu vom reuși să-l simplificăm atât de tare, uh, pentru că nu e vorba doar de anumite dispoziții birocratice care sunt necesare, ci poate și de organizarea de licitații în anumite domenii unde poate ar trebui făcute lucrurile altfel. Cea de-a treia întrebare. Mă gândesc că aici ar putea să existe disensiuni. Și anume, e o întrebare uh, la care eu nu am reușit niciodată personal să găsesc un răspuns până la capăt. Și anume, dacă vrem să stabilim aceste criterii, durabilitate, uh, chestiuni sociale uh, și alte uh, astfel de criterii pe care vrem să le implicăm în acest proces, atunci ar trebui ca acestea să rămână uh, criterii care să fie aplicate în mod voluntar, de la caz la caz, așa cum e în directiva astăzi, sau să devină criterii obligatorii, care să fie, deci, impuse pentru a fi uh, utilizate. Deci, care e răspunsul aici? E o întrebare pe care o adresez în această discuție, fără să ofer răspunsul, dar cred că ar trebui să ne gândim un pic și în acest sens cum facem lucrurile. Mulțumesc! Alți uh, eurodeputați care doresc să intervină? Nu. Cred că domnul Schmidt, domnul Schmidt e aici din partea comisiei și am fi interesat să auzim și opinia dumneavoastră. Răspunsurile dumneavoastră față, mă rog, la tot ce au spus colegii și apoi o să dau cuvântul doamnei Râle din nou. Yeah. Mrs. Smith. Yes. Good afternoon, everybody. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru interesul arătat în această idee de reforma achizițiilor publice. Uh, și noi considerăm că este un proiect deosebit de important și considerăm și noi că trebuie să avem această reformă. Multe lucruri, multe dintre plângerile oamenilor decurg în ultima instanță din directivele existente, nu toate, dar multe dintre ele. Există limitări care trebuie eliminate și dacă vrem să operăm aceste modificări, trebuie să le facem la nivel central european. În ceea ce privește conținutul sugestiilor, am luat notă de toate cele spuse astăzi. Noi încă suntem într-o fază de pregătire, așa că n-am să intru foarte mult în detalii cu privire la conținutul propriu-zis, însă categoric suntem de acord cu diferitele puncte de vedere enunțate de vorbitorii de aici, reducerea birocrației, utilizarea mai bună, uh, achizițiilor publice în sprijinul politicilor ecologice și de inovare, foarte important, și de asemenea suntem de acord că trebuie să punem mai mult accent pe calitate, dar cum să facem asta fără a spori povara administrativă uh, asupra firmelor? E bine, nu e ușor de făcut acest lucru dar vom încerca să punem mai mult accentul pe calitate și inovare, în același timp simplificând regulile existente. Va fi greu, va fi greu să împăcăm și capra și varza, dar vom încerca să facem exact acest lucru. Câteva cuvinte cu privire la metodologie pentru întreagă circuit de viață al produsului. Este într-adevăr important să avem un demers și o metodologie clară și transparentă înainte de a impune reguli operatorilor economici. Încerc să nu vorbesc foarte mult. Are aware that cross-border trade is low. În materie de schimburi transfrontaliere știm că aici suntem încă deficitari, evaluăm situația existentă. Avem un proces în plină desfășurare de evaluare a acestui uh, sector. Rezultatele vă vor fi prezentate probabil pe 30 iunie la conferință, unde sunteți invitați cu căldură să participați cu toții. Și am să mă opresc aici cu voia dumneavoastră. Dacă nu cumva aveți întrebări mai directe, când vă așteptați să publicați un rezumat al răspunsurilor la consultările pentru Carta Verde? Că asta ar fi important și pentru calendarul nostru lucrăm din greu la răspunsuri, nimeni nu o să-și ia vacanță, vă asigur. O să încercăm să le terminăm cândva înaintea conferinței, deci probabil la începutul lunii iunie, dar asta fără să mă angajez ferm, că așa vor sta lucrurile. Deci noi facem programul audiere în prezent, după cum spunea și doamna Oule și veți fi invitați să participați și noastră la audiere. Doamna Rulă, doriți să rezumați? Aveți calendarul sau vreți să-l citesc eu? Doamna Rule, eu am explicat deja care sunt termenele la început și care este contextul, deci celelalte date care vin de la comisie. Întrebarea mea este însă dacă eu am aici 12 uh, iunie ca dată um, finală. Bine, chestiunile care vin de la comisie pot apoi să fie integrate sub forma amendamentelor. Cred că putem, da, pot să depun eu amendamente și să preiau elementele noi care vor putea apărea uh, din consultare. Și atunci nu ni se um, schimbă nici nou calendarul. Uh, domnule Harper, dumneavoastră Uh, ați spus-o și eu sunt de aceeași părere că e nevoie de această revizuire acum. Este uh, nevoie să facem într-adevăr pași pentru a simplifica și a face mai flexibilă această directivă, de data asta cu adevărat. Cred că acum a venit momentul, pentru că am văzut până acum cât de mari au fost greutățile și am văzut că în criza financiară mai ales foarte multe achiziții publice, foarte multe licitații rămân pur și simplu blocate pentru că uh, uh, birocrația e prea mare și nu putem accepta ca legislația europeană să ducă la o astfel de încetinire sau blocaj și la uh, tot felul de costuri economice. Așa cum a spus uh, un uh, primar din partea verzilor, a spus că dacă um, muncim aici, atunci trebuie să ne asigurăm că uh, <laughs> să ne asigurăm că rămân niște lacune astfel încât oamenii să poată să eludeze totuși legislația. Dar nu asta. Nu asta vrem să facem. Noi nu asta e obiectivul nostru. Good. Well, thank you all very much. I think it's... Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Cred că am avut într-adevăr un schimb viu de opinii și o introducere extrem de interesantă. Uh, văd că domnule Rule și Valer continuă discuția sau au început deja dezbaterea. Introducerea a fost deosebit de interesantă și va fi un raport extrem, extrem de, inter- de important. Mă bucur că l-am putut discuta chiar după propunerile domnului Barnier o să primiți avize din partea multor uh, comisii, nu știu cât o să vă trimită avize, însă aș încuraja cu cât mai multe persoane să trimită avize, pentru că acest uh, procedură de achiziție publică afectează foarte, foarte, foarte multe domenii. Știu, cred că ce la comerț uh, fac așa ceva. Multe comisii vor prezenta avize am într-adevăr lista lor a tuturor. A pot să vi le spun. Cel mai importante ar fi ITRE și apoi INTA, MV. după câte știu și la regii uh, există interes, nu apare nimeni desemnat ca raportor deocamdată însă. și în Comitetul Regiunilor se lucrează la un aviz cu privire la flexibilitate în acest domeniu și mă asigur că primim și acel aviz în timp util și Comitetul Economic și Social ne va da și el un aviz. Probabil o să putem invita aceste instituții la audierele noastre și să avem și toate comisiile reprezentate acolo. Sigur, Comitetul Regiunilor va juca un rol important. Și am vorbit și cu președintele Comisiei Transportul și și ei vor să participe. Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Suntem puțin în devans față de program, în avans față de program. Așteptăm pe doamna Welling de la comisie. A venit? Da. Nu vreau să încep fără dumneavoastră. Mă bucur că sunteți aici. Cred că toată echipa e aici. Doamna Hanslick este raportarea avem raportul de număr pentru socialiști și democrați și doamna Panova pentru ALDE. Harnica, doamna Rule, este raportul de număr pentru verzi. Nu știu dacă eu și domnul Cozușnic vom participa ca reprezentanța ECR-ului, l-aș ruga pe domnul Cozușnic eventual. Vom avea un aviz, deci, către MVI3 în legătură cu controlul riscurilor majore în caz de accident care implică substanțe periculoase. Înțeleg că asta este menționată ca directiva Sevezo 2. Am să dau cuvântul domnului Hanslick. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori să spun că nu cu mult timp în urmă, la Envy am avut un atelier de lucru privind amendamentele la aceste directive și a fost un atelier de lucru extrem, extrem de interesant, cu multe informații prezentate și de aceea îmi revine cu plăcerea deosebită de a putea oferi informații suplimentare într-o serie întreagă de aspecte care ar trebui să fie, în opinia însușită de această comisie în contextul acestei directive SVZO 3. În introducere aș dori să subliniez coordonatele principale ale directivei. Scopul este să prevină problemele grave cauzate de de cantități masive de substanțe periculoase sau de mixturi de substanțe periculoase, limitând riscurile pentru om și mediu. Astfel de accidente grave pot amenința viața oamenilor, sănătatea oamenilor și, evident, mediul înconjurător, după cum am spus deja. Astfel de accidente pot, de asemenea, să fie extrem, extrem de costisitoare pentru operatorii economici. Directiva îi împarte pe acești operatori economici în categorii de risc crescut și risc înalt. Cerința principală îi obligă pe operatorii economici să introducă o politică de prevenire a accidentelor majore. Pentru operatorii la, cu risc înalt există obligația de a redacta rapoarte de siguranță și de a pune în aplicare sisteme de gestionare a siguranței și programe interne de gestionare a accidentelor. Există de asemenea dispoziții privind autoritățile publice care trebuie să aibă planuri de intervenție externă, să prinde informații cu, măsuri la, cu referire la măsurile de securitate, iar pentru operatorii cu risc înalt, efectul de domino, planurile de gestionare a spațiului, raportarea accidentelor și inspecțiile. În prezent există aproximativ 10.000 de operatori economici care intră în domeniul de aplicare a directivei SLSO 3. De ce se modifică directiva actuală? E bine, s-a schimbat sistemul de clasificare european a substanțelor periculoase vrem să adaptăm această directivă la regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor mixte. Modificările se referă în mare parte la anexa 1, unde se prezintă substanțele și nivelurile admisibile, care duc apoi la clasificarea operatorilor economici, dacă sunt cu risc înalt, sporit sau risc înalt. Acest lucru se face, deci, în funcție de directiva COP. Propunerile comisiei se referă la viitoarele amendamente în anex, modificarea ale anexei care se referă la schimbările tehnologice sau la schimbări referitoare la clasificarea substanțelor periculoase. Ce propune Comisia aici? Ei bine, vor adoptarea unui sistem de derogări europene pentru substanțe și o clauză de securitate care să dea posibilitatea de a introduce noi substanțe în anexă. Modificările la anexa 1 se vor face în conformitate cu propunerile Comisiei Europene prin acte delegate. În general, modificările la anexa 1 ar trebui să fie văzute ca centru de greutate propunerii Comisiei. În al doilea rând, pe parcursul procedurii de revizuire, Comisia Europeană a decis să introducă o serie de schimbări limitate pentru a explica și aduce la zi anumite dispoziții, fără însă a opera modificări ale conținutului sau ale sistemului actual. Aceste schimbări se referă la administrarea spațiului, informarea publicului și alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, termenele de raportare a accidentelor. Deci, modificările la anexa 1 sunt cele mai importante elementele directivei și, după cum am spus anterior, această anexă adaptează directiva la dispozițiile regulamentului COP. numărul operatorilor care nu intră sub incidența dispozițiilor directivei SVZO 3 sau care vor fi incluși sunt asemenea detaliate acolo. Aceste chestiuni au fost discutate și astăzi la Envi pentru că industria chimică a avut și un cuvânt de spus. Trebuie să vedem care este procedura sugerată de Comisie de modificare a acestor anexe pe viitor. Poziția mea finală în aviz uh, nu doresc să vă enunț acum, însă aș vrea să aud ce au de spus raportori din umbră, să vedem ce consideră ei în acest sens. Cât despre restul amendamentelor, cred că acestea sunt salutare și clarifică o serie întreagă de chestiuni, mai ales în materie de informare a publicului, în materie de recurs la justiție și schimb de informații și raportare. Comisia Europeană a specificat deja termenele de raportare a accidentelor, însă consider că ar trebui să îmbunătățim și calitatea acestor rapoarte. principal obiectiv al sistemului este să permită formularea unor concluzii, învățarea unor lecții și să ajute industria să învețe din greșelile altora și de aceea consider că și calitatea rapoartelor trebuie să fie îmbunătățită. Asta pentru că, din nefericire, anumite rapoarte nu par a fi pe deplin complete. În prezent, cam 25-30 de accidente pe an sunt raportate și observăm că în ultimii ani numărul accidentelor pare să fi scăzut. Prin urmare, Comisia a sugerat o schimbare a termenelor de raportare care să ne permită să includem și a naturii accidentelor care trebuie raportate, să includem și accidente mai, mai, de mai mică amploare, ca să ne permită să învățăm mai multe din greșelile altora. Și aș dori să revin la ideea de informare a publicului, deoarece consider că mai ales comisia noastră ar trebui să se concentreze pe acest aspect. E important ca cei care locuiesc în vecinătatea acestor operatori economici să știe că există un risc de aceea este foarte important să avem o campanie de conștientizare, să le oferim informațiile care să le permită să înțeleagă amenințarea existentă și să-i sensibilizăm la modul de comportament care ar trebui să fie adoptat în caz de accident. Categoric, în astfel de situații, rolul cel mai important este jucat de colaborarea dintre autorități cetățeni și de modul în care acestea informează pe cetățeni legătură cu ce ar trebui să facă într-o anumită situație. Forma și metoda de transfer a acestor informații sunt deosebit de importante la rândul lor. Asta pentru că cetățenii nu trebuie să fie potopiți cu informații, mai ales informații care s-ar putea dovedi în ultima instanță incomprehensibile. Deci e important ca aceste informații să fie absolut transparente și clare. Este de asemenea important ca cetățenii să poată obține o gamă largă de informații dacă ei doresc acest lucru. Un alt lucru care trebuie să fie uh, definit mai bine este faptul cui revine responsabilitatea transmiterii acestor informații operatorilor economici sau autorităților competente. Abordarea diferă în prezent în stat, de la un stat membru la altul. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că orice nouă obligație, uh, să, fim conștienți că acesta ar putea spo, po, spori povara administrativă, mai ales pentru IMM-uri. Când am discutat modificarea sistemului SEVESO, anumite voci au cerut modificarea acestei abordări dualiste, care ar schimba și logica întregului sistem. Nu cred că este o soluție de dorit. Schimbările sistemului se referă în principal în sistemul de clasi- schimbările sistemului de clasificare a substanțelor. Nu e vorba de noi amenințări sau de numărul sporit de accidente. Și doresc să vă reamintesc că aici că definirea statutului ca risc ridicat sau risc înalt impune echilibrarea noilor cerințe pentru operatori Pentru că, în ultima instanță, obiectivul principal este să sporească nivelul de siguranță și securitate. Ar trebui să facem lucruri în așa fel încât nivelul existent să fie păstrat sau eventual ridicat nivelul de siguranță pentru a evita totuși o povară suplimentară. Sper că am putut să vă prezint cadrul general al directivei SVEZO și mai dați-mi voie să vă amintesc care este calendarul. Astăzi avem prima schimbare, schimb de opinii pe 3 mai eh, se vor definitiva traducerile, 24-26 mai probabil o să discutăm proiectul de aviz în comisia noastră și avem un termen de depunere a amendamentelor 21 iunie, ora 12 la amiază, deci se va vota în IMCO pe 12 iulie și am vrea să avem raportul în octombrie la Envi și în decembrie în plenară. Deci i-aș ruga pe colegii mei, pe raportori din umbră, să își aducă propria lor contribuție și să îmi comunice poziția lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru examinarea atât de complexă pe care ați făcut. Um, so, um, let's then have a round of contributions from... Haideți să vedem ce au de spus și raportorii din umbră, doamna Alpen Perez. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumim doamnei Hanslick pentru informațiile pe care ni le-a prezentat. Dânsa a vorbit și despre seminarul care tocmai s-a încheiat și avea câteva comentarii cu caracter general. În primul rând, în ceea ce privește directiva 9682, directiva SVSO 2. Considerăm că aceasta a jucat un rol decisiv în reducerea posibilităților și a consecințelor accidentelor și a dus la un nivel sporit de protecție. În același timp, Uniunea Europeană consideră că trebuie să se progreseze în direcția sporirii nivelului de securitate și standardele europene trebuie să se adapteze la schimbările survenite în sistemul de clasificare a substanțelor periculoase. Toate aceste lucruri, evident, trebuie spuse fără a scăpa însă din vedere respectarea criteriilor de eficiență și eficacitate, însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui număr de aspecte reliefate în propunerea comisiei. În primul rând, este esențial ca cetățenii care putea fi afectați de astfel de accidente, și nu vorbesc doar de muncitorii care lucrează cu aceste substanțe, după cum spunea colegii mei, și și cetățenii care ar putea fi afectați de aceste accidente, e bine, aceștia trebuie să aibă acces la informații, trebuie să uh, aibă un acces rapid, transparent, constant la aceste informații și acest lucru s-a spus la ședința de lucru în această după-amiază. Trebuie ca oamenii să aibă acces la rețea pentru a putea beneficia pe deplin de aceste informații și a le primi rapid. Și acest lucru este mai ales adevărat când vorbim de accidentele care implică uh, cu, o dimensiune transfrontalieră. De asemenea, Comisia intenționează să amplifice procesul de consultare publică și de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, însă aș avea câteva rezerve cu referi referitor la planul de intervenție externă în caz de urgență. Nu știu dacă aceste planuri trebuie să fie formulate la nivelul statelor membre sau dacă autoritățile competente vor fi separat răspunzătoare de aceste planuri. De asemenea, uh, am o serie de reticențe în legătură cu utilitatea potențială a revizuirii anexei 1 prin acte delegate. Însă trebuie să spun foarte clar că în materie de domeniu de aplicare acesta nu trebuie redefinit prin acte delegate. Asta e clar. De asemenea, aș ruga Comisia să nu uite că statele membre trebuie să pregătească tabelele de corelare, pentru că acestea sunt extrem de utile. Consumatorul Acestea trebuie să vadă cum se transpune legislația comunitară la nivel național. Vă mulțumesc încă o dată și uh, aștept cu nerăbdare să-mi aduc contribuția la acest raport. Doamna Pavanova? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să felicit pe raportoare pentru prezentarea făcută și să salut propunerea Comisiei de o nouă directivă de care într-adevăr era nevoie, mai ales dacă ne gândim la accidentele devastatoare din ultimul timp. Grupul ALDE sprijină schimbările propuse pentru că e vorba de standarde mai stricte de inspecție, și am sugera o serie de modificări. Vom avea câteva com- propuneri complementare. Sprijinim propunerea de a reduce nivelul de calificare pentru substanțele periculoase pentru mediu, cum ar fi produsele petroliere, produsele pirotehnice și alți explozivi. De asemenea, impactul asupra sănătății oamenilor va trebui să fie considerat Anumite praguri au fost uh, fixate la nivel politic, pentru, de exemplu, pentru uh, dioxid de sulf. În ceea ce privește evaluarea riscului, care să permită o caracterizare mai bună a riscurilor, se include o evaluare a vulnerabilității mediului înconjurător și populația ar trebui să fie inclusă în conformitate cu obiective legislației de mediu definirea accidentelor majore include și accidentele cu efect prelungit sau efect întârziat, cum ar fi mutagenii sau teratogenii, și substanțe cu un efect întârziat asupra mediului. Și credem că acestea ar trebui să fie incluse la rândul lor. Anumite substanțe nu au fost nu, neclasificate ca toxice în clasificările anterioare, însă sunt acum uh, clasificate ca toxice, cancerigene, teratogene sau mutagene și nici acestea nu sunt incluse. Pentru substanțele periculoase care sunt transportate, e bine, nici acestea nu urmează să fie introduse aici, dar noi am dorit să fie introduse. În materie de transparență, am sugera ca noua directivă să respecte Convenția de la Aarhus, care a fost uh, ratificată de toate statele membre, mai ales în materie de participare publică în procesul decizional, în chestiuni de mediu și accesul la justiție. Și de asemenea aș dori să rog Comisia să efectueze o serie de studii care să arată dacă sprijin financiar și experiență tehnică ar putea fi oferită statelor membre pentru a preveni accidentele industriale majore și pentru recuperarea pagubelor în caz de dezastru. Vă mulțumesc! Uh, Dacă mai există și alți uh, membri care doresc uh, să participe la discuție, un comentariu de ordin general, poate. Libertatea și siguranța sunt valori importante întotdeauna și o să luptăm pentru ele. Uneori, uh, siguranța și securitatea sunt abuzate și asta face ca procesele să fie mai scumpe. Uneori, aceste lucruri sunt uh, utilizate în uh, competiție. O să rog pe colega Malgojarta să țină cont de o experiență pe care am avut-o, și anume directiva REACH, a existat uh, o bătălie în Parlament în ceea ce privește RIGIU. Cum putem să prevenim costurile administrative ridicate, în special pentru IMM-uri? Pentru ele asta ar însemna lichidare. Sigur, siguranță, dar să fim uh, atenți la efectele secundare, ca să le spunem așa, care ar putea să fie un avantaj pentru mari operatori și a putea lichida pe uh, IMM-uri. Berücksichtigen, denn wenn man sich überlegt, was uns alles in allem CV so gekostet. Mulțumesc dacă ne gândim la cât a costat uh, toată această uh, directiva SVSO sau uh, care au fost costurile și consecințele asupra mediului uh, în cazul accidentului uh, privind demolul roșu din Ungaria. Uh, situația actuală ne, ne îngrijorează foarte tare. No, well, I mean, I'm sure that... Președintele, sunt convins că acest lucru este adevărat și, uh, sigur, siguranța este un element important care trebuie avut în vedere la proiectare. Uh, cred că uh, acest lucru este evidențiat în raportul Malgorjatei mare parte din această propunere se inspiră din experiențele anterioare și uh, codifică bunele practici și procedurile optime care au fost folosite în trecut în proiectarea și exploatarea unor astfel de activități. Ceea ce este un lucru bun cu condiția ca aceste standarde să fie realiste și să poată fi aplicate într-o manieră uniformă tuturor societăților, tuturor companiilor. Uh, cred că uh, domnul Cosne a vorbit uh, și a spus pe bună dreptate că asta poate să constituie o discriminare față de IMM-uri. Acum o invit pe reprezentanta Comisiei să facă comentarii pe marginea celor pe care le-a auzit. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră. Suntem mulțumiți uh, faptul că această comisie a început uh, să lucreze pe uh, propunerea comisiei și mulți dintre noi s a spus că este o propunere importantă. Vreau să subliniez ceea ce s-a spus și anterior. Care este motivul pentru care se abordează directiva SVSOR 2? Propunerea a fost generată de necesitatea de a alinia definiția și domeniul de aplicare la noile reguli pentru clasificarea substanțelor periculoase care implementează în cadrul uh, în uh, Uniunea Europeană acest sistem uh, armonizat mondial pentru clasificarea substanțelor periculoase. De ce, în primul rând, analizăm directiva SVSO? Trebuie să o aliniem, nu avem o altă opțiune totuși uh, ea a rămas uh, neschimbată de când a fost adoptată în 1996. A fost o ocazie să vedem dacă uh, se pot aduce și alte modificări directivei în lumina rapoartelor de implementare care au fost elaborate de ceva vreme până acum. Cred că vestea bună este că actuala directivă a fost uh, esențială în reducerea accidentelor majore și consecințelor acestora. Totuși, în fiecare an avem de la 20 până la 35 de accidente majore care sunt comunicate comisiei și trebuie să recunoaștem că numărul lor este încă mare. În acest context trebuie să luptăm pentru reducerea în continuare a riscului de accident și să atenuăm, dacă astfel de accidente apar, să atenuăm consecințele lor. Sigur, e vorba de consecințe pe plan uman și economic. Nu trebuie să luptăm numai pentru economisirea fondurilor, dar trebuie să dăm societății asigurările că mediul în care trăiesc este mai bun și mai sigur. Așa cum am spus, principala modificare uh, este alinierea anexei 1 și aceasta definește domeniul de aplicare al uh, sistemului de clasificare a substanțelor chimice. Am văzut în atelierul din această după-amiază că această aliniere nu este uh, foarte directă și presupune o analiză aprofundată a opțiunilor potențiale criteriile comisiei, după ce a discutat acest lucru cu experții tehnici mai bine de un an, mai bine zis 2 ani, criteriile noastre pentru selectarea celei mai bune opțiuni au fost să se mențină nivelul de protecție, minimalizând în același timp impactul asupra domeniului de aplicare al directivei. Considerăm că propunerea noastră realizează acest uh, echilibru și, date fiind legăturile între SVSO și uh, legislația privind substanțele chimice, modificările uh, ulterioare vor Uh, avea un efect asupra directivei SBSO3. Este o legătură care a fost uh, făcută și uh, recunoscând toate acestea, am inclus, de fapt, în propunerea noastră o, un mecanism de flexibilitate care dă posibilitatea atenuării efectelor nedorite ale uh, clasificării substanțelor uh, chimice, care poate să apară, nu poate să fie exclusă. Trebuie să fim în măsură să includem sau să excludem uh, substanțele interesate în domeniul de aplicare al directivei SEVESO în funcție dacă uh, presupun un risc major de accident. De ce acest instrument COP este uh, cel de bază? trebuie să vedem că cu aceste clase de derogare putem să menținem flexibilitatea și să nu penalizăm actualul sistem. Pe de altă parte, putem să includem substanțele care nu au fost incluse până în prezent și trebuie să fie incluse de acum încolo. În afară de aceasta, am actualizat și am clarificat sau am îmbunătățit alte dispoziții. S-a menționat uh, aici uh, deja și vorbim în special de domeniul accesului public la informare, participare publică, accesul la justiție și inspecțiile. Propunem ca informațiile uh, esențiale în legătură cu siguranța și riscurile și comportamentul potrivit în cazul unui accident trebuie să fie la dispoziția uh, publicului în permanență prin internet. În plus, uh, consultări și reguli de consultări publice și dispoziție în ceea ce privește accidentele uh, care uh, sunt menite să apere uh, drepturile legitime ale cetățenilor. Am propus standarde consolidate de inspecție în ceea ce privește frecvența, care este esențială. Totuși, domnule președinte, trebuie să spun că aceste schimbări sunt modificate Uh, ca aplicare, ele se bazează pe ceea ce avem în prezent. Însă, în lumina rapoartelor pe care le avem din partea statelor membre uh, privind uh, implementarea, au rămas totuși o serie de neajunsuri care trebuie corectate. Aștept discuții constructive. Nu știu dacă vreți să uh, Uh, reacționez la una sau două din cele uh, probleme care au fost uh, menționate. Da, cred că dacă vreți să mai reacționați, ar fi bine a fost vorba de planurile de urgență, de cine trebuie făcute. Vorbim despre planurile de urgență externe care trebuie să fie realizate de autoritățile competente și asta în funcție de sistemul pe care și l-a uh, instituit uh, țara respectivă. În ceea ce privește IMM-urile, da, am avut uh, o serie de puncte de discuție. Poate că nu ați participat la seminar. Uh, Ceea ce am uh, constatat în procesul nostru de analiză, există un număr de IMM-uri, dar IMM-uri nu înseamnă neapărat că riscul este mai scăzut, pentru că se pare că există un uh, număr mare de IMM-uri care depozitează uh, substanțe uh, inflamabile uh, și explozive. Uh, deci, uh, substanțe uh, care sunt încadrate într-o categorie mai puțin toxică. Uh, trebuie să uh, abordăm și această problemă în vederea siguranței. Am spus acest lucru la seminar. Nu avem foarte multe informații din uh, partea statelor membre în ceea ce privește IMM-urile. Ceea ce știm este că cu propunerea noastră vor fi mici schimbări uh, în acest echilibru între marile companii și IMM-uri. Și, de asemenea, în ceea ce privește IMM-urile, sunt abordate o serie de probleme, cum ar fi anumite companii, dacă nu se află în categoria de risc crescut, Ă, asta nu înseamnă că au și cerințe mai puțin riguroase, însă, sigur, asta depinde de categoria de risc în care sunt încadrate, ă, risc ă, scăzut sau risc crescut. În ceea ce privește studiile și susținerea financiară, s-a vorbit despre legătura cu, cu instrumentul, fondul uh, pentru uh, risc, pentru mecanismul de risc. Uh, înțeleg că acest lucru se pune în contextul directivei privind răspunderea civilă. Sigur, avem în vedere includerea în această directivă. Cred că criteriile de eficiență și eficacitate da, în mod clar, și ca să dau un exemplu, am identificat, analizând substanță cu substanță, unde transpunem sistemul COP la sistemul SVZO3, că în total reducem, de fapt, cu 2% din toate instalațiile, domeniul de aplicare al Uh, instalațiilor și echipamentelor care sunt uh, cu, uh, cuprinse. Există o serie de echipamente care ies, sunt eliminate pentru că nu mai intră în sfera SVSO. Avem, pe de altă parte, 220 sau 210 instalații care intră în domeniul de aplicare al, intră sub incidența directivei. Asta înseamnă 184 vor fi uh, eliminate din domeniul de aplicare. De aceea, domnule uh, președinte, mă opresc aici, poate că cu alt prilej vom discuta acest lucru. Mulțumesc uh, pentru aceste uh, comentarii, cred că ele o vor ajuta pe doamna Haslick și o să încercăm să identificăm modalitatea în care anumite uh, aspecte vor uh, aduce o valoare adăugată propunerii Comisiei. Mulțumesc uh, foarte mult. Avem datele. Doamna Hanslick, vreți să mai rezumați? Aveți ceva de adăugat rapid? Vreau doar să vă mulțumesc pentru discuție, pentru observațiile făcute. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră și cred că ceea ce am uh, aflat astăzi ne va ajuta, în special uh, contribuția reprezentantei uh, Comisiei ne va ajuta să elaborăm un aviz bun și să aducem uh, o valoare adăugată acestei directive. Sperăm că vom avea o cooperare fructuoasă cu toată uh, lumea și mai ales cu colegii din grupurile politice. Atât am avut de spus, domnule președinte, vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Avem calendarul așa încât așteptăm raportul. Trecem acum la ultimul punct al zilei. Eh, discuția, inițierea discuției în ceea ce privește proiectul de buget pe 2012. Eh, îl salut pe raportor, eh, domnul Edvard Cozușnic, și vreau să îl salut deosebit de calduros pe să, să o salut pe doamna Francesca Bolzani, care este din Comisia Uh, buget care ne va spune câte ceva despre felul cum se formează bugetul și procedurile. Apoi avem raportorii, domnul Van den Cap, uh, doamna Gebhardt, domnul Bușoi uh, și neobosita doamna Râle pentru verzi. Deci, un număr optim de persoane, o să-i dau cuvântul domnului uh, Cozușnic pentru a ne introduce în context, după care o să-i dau cuvântul uh, doamnei Francesca Balzani pentru a ne prezenta uh, procedura care diferă de uh, ciclurile de buget uh, anterioare. Și, de asemenea, putem să vorbim despre calendarul acestei propuneri. Deci, Eduard, Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiind că este ultimul punct pe ordinea de zi astăzi și pentru că a fost o zi grea din toate privințele și pentru că e vorba de bani aici, o să fiu foarte rapid. Personal mă bucur să constat că colega noastră, doamna Balzani, este aici. Ne-am întâlnit și săptămâna trecută la Strasburg, am vorbit despre asta și ceea ce mi-a plăcut în abordarea ei este că este deschisă tuturor propuneri venite din partea comisiei noastre. Deci depinde de noi, stăm puterea noastră în această comisie să cădem de acord asupra unor sume cât mai mari de bani cu cât este posibil în această comisie. Foarte rapid, poate pot să vă spun care ar trebui să fie calendarul nostru. Este unul lung, desigur. O perspectivă de timp. Comisia Buget elaborează un raport și avem avize din partea tuturor celorlalte comisii. Deci putem spune că începem acum, pe 20 aprilie, Comisia va prezenta proiectul de buget pe 23 mai, termen pentru traduceri. Iar raportul nostru ar trebui să fie pregătit pentru 14-16 iunie. Avem o lună la dispoziție pentru amendamente până la 13 iulie, iar amendamentele se discută înainte de 31 august și ar trebui să și votăm pe 31 august. În Comisia Buget, votul va avea loc în octombrie și sperăm că bugetul va fi votat în decembrie. Și încă un termen care ne privește și ne afectează, pentru că discuțiile pe marginea bugetului includ și așa numitele proiecte pilot, în, iar diferite uh, comisii pot să aplice pentru proiecte pilot. În comisia noastră, IMCO, vorbim două, de două proiecte, formul Pieței Unice și monitorizarea politicilor pentru consumatori. De când am înțeles, putem să venim și cu alte propuneri, alte idei. Acestea trebuie să fie prezentate până la data de 3 iunie. Cred că atât uh, am să spun acum. Mulțumesc că ai făcut uh, uh, toată munca pregătitoare și te felicit pentru asta și acum mai dau cuvântul doamnei Valzani, care ne va permite să aruncăm un ochi în interiorul la ceea ce se întâmplă în Comisia Buget. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, anul acesta, așa cum a spus președintele, procedura bugetară va fi va întruni acordul, sper, al tuturor comisiilor specializate. Acest lucru este valabil și atunci când uh, definim uh, prioritățile sectoriale. Și comisiile cred că sunt um, uh, cadrul cel mai bun de uh, discutat. Pentru că, sigur, ele pot să arate ce și-ar dori să vadă în bugetul pentru 2012. Strategia pe care am uh, votat-o prin rezoluția din 24 martie este menită să asigure că anul acesta avem primul semestru european. Ar trebui să avem o guvernanță economică sporită în Europa și trebuie să încercăm să ne asigurăm că există o convergență între bugetele naționale și bugetul Uniunii, mai ales atunci când este vorba despre uh, prioritățile majore comune. Aceste priorități și acest lucru a fost uh, uh, evidențiat, trebuie să fie conținute în strategia Europa 2020. În următorii ani, pe termen mediu, ne propunem să realizăm niște obiective. Și mai există și un alt uh, punct pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când vorbim despre buget, un aspect la care nu ne gândim niciodată prea mult. Este vorba de investiții și Uh, politicii naționale care trebuie să țintească viitorul. Trebuie să avem un cadru temporal mai uh, îndelungat. Există cinci uh, strategii în uh, obiectivele uh, din Europa 2020 și am prezentat un lucru care a fost uh, întrunit acordul Parlamentului Trebuie să încercăm în Europa să creăm mai multe locuri de muncă, uh, locuri de muncă pentru lucrători cu înaltă calificare. Prima, primul obiectiv poate să devină uh, concret, tangibil, dacă avem investiții specifice în ocuparea forței de muncă, dar și în formarea profesională, dovedirea uh, calificărilor, Uh, profesionale, uh, susținerea întreprinzătorilor, mai ales în cadrul IMM-ului, investițiile europene în infrastructură, inclusiv în infrastructura energetică, lucru pe care companiile nu pot să le facă de unele singure. Deci propunerea noastră este să arătăm clar în bugetul european cât de importantă este această strategie și să facem asta imediat vrem să existe un accent puternic uh, național și să integrăm uh, bugetul. Va fi consecvent și uh, va constitui într-adevăr o valoare adăugată. Ceea ce avem nu este numai un instrument excelent pentru combaterea crizei, dar este și un instrument uh, care ne permite să vedem cum putem să ne coordonăm uh, financiar vorbind și strategic. De asemenea, avem și o modalitate excelentă de economisire a resurselor prin această strategie uh, Europe 2020. Procedura în acest an va impune așadar o contribuție a tuturor comisiilor de specialitate, astfel încât să ne aducem contribuțiile adecvate și să spunem exact care sunt prioritățile noastre uh, în funcție de uh, strategia 2020. Apoi putem să vedem următorii pași. Avem următorul termen pe 3 iunie. Până atunci am dori ca lista acțiunilor uh, pilot să fie pregătită și vrem să fim în măsură să discutăm cu Comisia acest lucru înainte de septembrie, astfel încât să putem continua formal cu proiectele. Să vedem dacă există posibilitatea în practică ca acestea să fie puse în aplicare. Apoi, după iunie, vom avea faza cea mai importantă, și anume momentul în care va trebui să pregătim amendamentele la propunerea Consiliului. Va fi momentul în care va trebui să analizăm cifrele. Acum, uh, analiza cifrelor înseamnă că imediat va trebui să începem definirea uh, priorităților bugetare și să dăm uh, semnificație activităților noastre, să arătăm clar ce va face Parlamentul cu bugetul de îndată ce acesta iese de la Consiliu. Cred că aceasta este maniera, maniera cea mai bună de abordare acestei noi proceduri. Ca și anul trecut, vom avea această unică conciliere și vrem să fim clari uh, în ceea ce vrem și să fim realiști. Trebuie să fim realiști pentru că este ultimul an al perspectivei financiare uh, care se termină în 2013. Avem un buget uh, foarte rigid, ceea ce înseamnă că va trebui să analizăm foarte atent totul, să hotărâm care sunt prioritățile, să hotărâm unde este nevoie de fonduri sporite, pentru că, așa cum am spus, nu avem prea multă marjă de manevră, iar Comisia analizează deja perspectiva financiară după 2013 și analiza toate activitățile noastre, inclusiv uh, activitățile pregătitoare și uh, proiectele pilot. În ceea ce privește bugetul, va trebui să hotărâm care sunt prioritățile reale. Va trebui să avem un plan concret, un plan specific. De la bun început trebuie să fim cât se poate de pragmatici și sperăm că la sfârșitul procedurii vom fi făcut primul pas către îndeplinirea strategiei 2020, pentru că numai prin buget putem ca această, face ca această strategie să fie clară și să o punem în aplicare în mod concret. Mulțumesc, președintele, pentru această explicație clară. Cred că Comisia împărtășește punctul uh, nostru de vedere. Prioritizarea este esențială pentru 2020. Și de astăzi avem o altă, o nouă acțiune și anume actul privind uh, piața uh, unică aici vor fi cheltuieli foarte mari, dacă nu uriașe chiar. Uh, de aceea s-a vorbit de acest uh, forum al pieței unice, care este uh, unul dintre proiectele noastre pilot. Apoi, întorcându-ne la problema calendarului, cred că există întotdeauna greutăți în finalizarea bugetului înainte Uh, de sfârșitul uh, perioadei uh, de vară. Ne amintim situația anterioare în care a trebuit să strecurăm voturile privind bugetul exact înainte sau chiar în timpul vacanței. Acum raportorii din umbră vor avea posibilitatea să intervină. Doamna van de Camp. Dank u wel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor două raportoare pentru aceste explicații foarte clare. Între timp, am primit și calendarul scris și am să încerc pe cât posibil să îl respect. Am trei întrebări. În primul rând, ați menționat faptul că acum comisiile de specialitate au o influență în ceea ce privește nivelul uh, bugetului și al liniilor bugetare. Și câteodată am impresia că primim pur și simplu niște instrucțiuni din partea Comisiei pentru Bugete. Asta trebuie să faceți, atâți bani aveți și descurcați-vă pentru că mai mulți bani nu sunt. Și nici nu ar trebui să se aloce mai mulți bani pentru o acțiune sau alta. Uh, și IMCO fiind mama tuturor uh, comisiilor, poate că ar trebui să aibă o greutate mai mare. Deci vreau să întreb așadar, să, să adresez uh, această întrebare cu privire la prioritatea IMCO. În al doilea rând, am auzit astăzi prezentarea domnului Barnier privind actul uh, pieței unice și dumneavoastră ați făcut uh, referire la acest lucru și probabil că acesta va avea și implicații bugetare și vreau să întreb raportorii această carte albastră frumoasă, cum poate ea să fie implicată uh, în buget? Putem să um, alocăm niște sume clare pentru aceste, pentru aceste acțiuni prezentate de domnul Barnier, pentru că cu intenții nu ajungem foarte departe, cu bunele intenții. Piața unică devine din ce în ce mai mare și totuși vrem să asigurăm o protecție cât mai înaltă pentru consumator. Uh, și aici se pun probleme. Și acum, cea de-a treia întrebare propriu-zisă. Europa 2020 e întotdeauna oarecum indicatorul nostru, dar eu sunt membru și la LIBE și știu că avem o mare problemă cu azilul, de exemplu. O problemă care nu poate să fie soluționată așa, pognind din degete. Europa 2020 ni se spune este prioritatea noastră absolută. Ce se întâmplă cu prioritățile INCO? Um, nu putem să le apropiem de prioritățile din Europa 2020. Doamna Vortmancol poate nu a făcut lucrurile foarte bine, dar cred că ar trebui să încercăm să îmbunătățim situația. Președintele, mulțumesc. Da, sunt într-adevăr uh, interesat de această opinie dumneavoastră că IMCO ar fi mama tuturor comisiilor. Uh, datorită femeilor absolut extraordinare pe care le avem, doamnelor din această comisie. Vreau să spun două cuvinte. Atunci când trebuie să explic ce înseamnă Uniunea Europeană studenților din școala secundară, întotdeauna încep cu e un proiect pașnic, un proiect pentru pace și, în al doilea rând, e o piață internă. Mulțumesc, spune președintele. Doamnă Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc ambilor raportori, domnului Cosușni și doamnei Balțani, care, într-adevăr, au uh, făcut o prezentare foarte aprofundată a tuturor lucrurilor care trebuie să ne așteptăm în acest an. Vreau să le mulțumesc pentru această idee de a implica mai bine um, comisiile uh, de specialitate este într-adevăr un element nou și cred că este un lucru bun. Uh, Poate că încă nu toți colegii știu uh, cum stau lucrurile, dar mai de mult uh, situația era așa cum spunea domnul Van de Camp, și anume uh, noi ne-am prezentat opiniile și prioritățile și apoi Comisia pentru Bugete a făcut ce a făcut și ne-a transmis înapoi niște rezultate. Asta primiți, asta faceți, nu mai mult, nici mai puțin. Deci cred că e o foarte bună um, un semn de foarte bun augur că suntem implicați așa de repede. Noi sunt, am fost întotdeauna foarte rezonabili cu cerințele, cu solicitările noastre și vreau să vă propun să rămânem la punctele de greutate pe care le-am avut și până acum, să avem o continuitate în activitatea pe care o facem după cum uh, domnul Cosușnic a și menționat, de fapt, două dintre aceste proiecte. Pe de o parte, Forumul Pieței Unice, care este uh, de maximă prioritate, de maximă importanță, astfel încât să devină vizibil, să fie de fapt vizibil ce înseamnă uh, piața unică pentru companii, pentru cetățenii, care sunt uh, elementele pe care le oferă, beneficiile pe care le aduce piața unică. Uh, acesta este unul dintre elementele foarte importante. Și al doilea punct pe care l-a menționat domnul Căsușnic, am să spun Eduard, că mi-e mai ușor de pronunțat, spune vorbitoarea. E, e, foarte, e foarte greu. Vorbitorul îi permite să, să, să numească pe, pe numele mic. Bine, Eduard. Deci, monitorizează supravegherea politicii în domeniul protecției consumatorului. Aici trebuie să ne gândim cum vrem să prezentăm această, aceste eforturi. În multele călătorii pe care le facem în statele membre, putem să vedem că în anumite state organizațiile pentru protecția consumatorului au foarte multe dificultăți în a se prezenta, în a se impune, mai ales în um, statele membre unde există o tradiție îndelungată um, în statele membre care nu au o tradiție îndelungată, um, este um, dificil pentru organizațiile de consumatori și de aceea cred că ar trebui să uh, dedicăm acestora un nou proiect pilot pentru a le susține. Și al treilea punct și ultimul pe care vreau să-l menționez în acest context este cerința noastră și anume o campanie de informare privind Solvit, care ar trebui și care ar trebui să fie lansată de Comisia Europeană. Și anume, noi nu cerem ca Comisia Europeană să facă treaba statelor membre, ci solicităm ca oamenii să fie informați cu privire la existența rețelei Solvit, că aici sunt oferite soluții pentru probleme privind, de exemplu, recunoașterea um, diplomelor, certificatelor uh, de competențe și multe alte probleme. Deci e necesar ca de la nivel european să pornească o campanie de informare pentru ca statele membre care nu au luat în serios acest uh, lucru să de, se simtă obligate să facă acest lucru, pentru că atunci când cetățenii se vor adresa um, Solvit, atunci și statele membre vor uh, uh, simți că sunt obligate să creeze ghișeele care să le poată oferi cetățenilor răspunsurile pe care aceștia le caută în piața internă. Acestea sunt, din punctul meu de vedere, cele trei puncte centrale pe care vi le uh, înaintăm uh, atenției doamnă Balțani din partea comisiei noastre. Uh, abia aștept să aud ce alte idei, ce alte bune propuneri uh, vor face colegii. Mulțumesc! Vă mulțumim! Evelin, cred că într-adevăr a fost foarte util să facem această legătură cu fosta procedură bugetară. Domnul Roșfort. Uh, o să vedeți, domnule președinte, că um, prioritățile grupului, ALDE sunt uh, foarte uh, aproape. să mă exprim în numul, numele domnului Bușoi. Uh, da, doamna Balzani, suntem uh, cu toții de acord că bugetul este în serviciul unei idei obsesive și anume relansarea economică a Uniunii. Uh, în strategia 2020, o spun domnului Decam, că nu este o problemă religioasă, nu este vorba de respectarea vacii sacre, ci trebuie să considerăm că strategia Uniunea Europeană 2020 este uh, o strategie asupra uh, căreia statele membre au căzut de acord și care trebuie uh, utilizată ca o pârghe într-o logică a coerenței. Malcolm Harbour a vorbit despre actul pieței unice uh, și astăzi, după ce l-am ascultat pe Michel Barnier, este ca uh, un element uh, esențial uh, de declinare, dar există două subcomponente, uh, inovarea și uh, uh piața uh, uh, digitală, care trebuie să contribuie la competitivitate. Uh, Președintele cred că a vorbit de două puncte Solvit uh, și Forumul pentru uh, Piața Unică. Acestea au fost finanțate prima oară în 2011 și uh, se înțelege de la sine, dar o mai spunem și noi că trebuie să fie finanțate și în 2012. Și nu în ultimul rând, și acest lucru a fost abordat oarecum, este nevoie de o finanțare pentru politica consumatorilor. Este un punct asupra uh, căruie uh, avem uh, sau în legătură cu care avem nevoie de mai multe resurse care să fie alocate. Toți dorim să primim ceva mai mulți bani, dar cred că este esențial ca acest plus minuscul de bani care există să fie alocat sau dirijat în direcția uh, politicii uh, în ceea ce privește consumatorii pentru, uh, sau pentru programe care să aibă și un caracter general în această privință. Um, Mrs. Rule. Doamna Rule eigentlich kurz machen. Also... Și eu vreau uh, foarte, foarte scurt să vorbesc. Anul trecut am fost uh, raportoare și atunci, din păcate, um, pentru asociațiile consumatorilor din Europa de Est nu am avut suficiente fonduri și cred că acest lucru trebuie remediat. Trebuie să ne gândim la niște măsuri potrivite prin care să putem să oferim uh, finanțare în cadrul bugetului. Celelalte elemente sunt foarte clare. Raportorul are întreaga mea susținere. Uh, if I can just mention... Vreau și eu să menționez încă un element pe care nu l-a menționat nimeni, pe care îl vom examina în trecut în raportul doamnei Salvini, și anume vămile și programul pentru armonizarea vamală este crucial, e unul dintre uh, punctele, posturile bugetare uh, mai mari care trebuie finanțate și de asemenea aș dori să știu, va trebui să, va trebui să armonizăm și calendarul în acest sens. Uh, și uh, raportarea privind bugetul va trebui să ia în considerare acest lucru. Și, de asemenea, din partea Comisiei am auzit niște, despre niște inițiative importante privind monitorizarea operării pieței și avem o propunere acum, să oferim și niște finanțare pentru a susține aceste uh, domenii care sunt de asemenea incluse și, sau legate de actul pieței unice. În orice caz, noi uh, nu intenționăm să uh, fim foarte cheltuitori. Noi cred că suntem foarte selectivi și foarte tactici. Um, dacă asta, la asta v-ați referit, domnule Van den Camp, când ați spus că suntem mama tuturor comisiilor, nu știu sigur, dar așa să fie. Domnule Balțani, doreați să ne... Ați dori să ne dați niște sfaturi pe baza celor spuse și apoi am să dau uh, cuvântul domnului Cosușnic sau Eduard, cum îi spune toată lumea, să uh, încheie discuția. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru această contribuție inițială, care este foarte importantă. Cu toate acestea, vreau să răspund la două întrebări specifice pentru a putea să vă fiu cât mai de ajutor în decursul acestei proceduri. Am fost întrebată care sunt limitele, care sunt limitele dacă propunerea noastră se va uh, lovi de propunerea sau de rezistența Consiliului. Evident, uh, limitele noastre sunt foarte specifice. Trebuie întotdeauna să avem o idee specifică despre ceea ce vrem să facem și niște uh, elemente concrete pe care să le putem utiliza în negocierile din conciliere pentru ca ideile noastre să fie acceptate. De asemenea, trebuie să uh, avem în vedere marjele. Uh, există un cadru al perspectivelor financiare până 2013 și trebuie să rămânem în acest cadru. Și apoi, sigur că Consiliul poate să vină cu orice fel de propunere dorește, dar dacă avem o propunere specifică, realistă, ca punct de pornire, atunci, în momentul în care ajungem în conciliere, toamnă, vom putea să ajungem la un acord care să fie acceptabil pentru toată lumea și care să fie votat în plenară. În ceea ce privește proiectele pilot și activitățile uh, pregătitoare, este un subiect destul de sensibil. Am avut astăzi o reuniune la Comisia pentru Bugete pentru a vedea cum putem să acționăm cât mai bine în acest domeniu. Și după reuniunea îndelungată pe care am avut-o cu Comisia, a reieșit un element foarte important, și anume, Comisia nu ar trebui doar să pună în aplicare proiectele pilot și activitățile pregătitoare care au probleme tehnice, Comisia ar trebui să pregătească, să aibă proiecte pilot și acțiuni pregătitoare și pentru domenii care sunt acoperite de alte programe. Pentru că dacă nu, am putea să excludem, să eliminăm proiecte importante care să, care ar putea să ajute la o utilizare mai bună a resurselor. Așadar, ce important e ca programele existente să fie continuate, proiectele pilot, pentru că dacă un proiect pilot continuă, el devine o acțiune pregătitoare și poate să devină o politică a Uniunii Europene, ceea ce ar fi un avantaj dacă în primul sau în al doilea an putem să vedem dacă există astfel de domenii în care să investim, în care merită să investim. Deci aici avem nevoie de o abordare critică. S-au menționat în această discuție și alte lucruri și cred că ar fi foarte util să privim totul pornind de la așteptările noastre pe care le vom uh, prezenta pe 20 aprilie și apoi să vedem ce propune Consiliul. Mulțumesc, președintele. Vă mulțumim pentru că ați venit uh, la noi în comisie și pentru aceste explicații și uh, vom colabora cu mare plăcere cu dumneavoastră. Edward, dacă dorești să închei. Mulțumesc, dragi colegi. Am să fiu foarte rapid astfel încât să putem să eliberăm și interpreții care au avut o zi grea și ei spune vorbitorul. Nu invidiez pe colega noastră, Francesca Balțani, pentru că înțeleg foarte bine faptul că e pregătită acum să treacă pe la majoritatea comisiilor, dintre care comisia noastră este probabil cea mai bună, pentru că dacă înțeleg bine, noi suntem o mare familie, avem propria noastră religie de asemenea, după cum am auzit din partea raportorilor din umbră. Sunt uh, de acord cu continuitatea, sunt sigur că acest lucru va fi, um, va fi reflectat în raport. N-am spus că vreau să includ proiecte noi, am spus că există o posibilitate de a face acest lucru, posibilitatea e deschisă oricăruia dintre colegi. Eu mă simt mai mult uh, ca având un rol de coordonator în acest proces. Ar trebui să ajutăm, de fapt, Comisia pentru Bugete și să avem o abordare unită. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Cred că uh, avem o viziune foarte clară asupra drumului de urmat. Mă bucur și așteptăm să vedem care vor fi rezultatele discuțiilor. Dacă colegii sau grupurile politice au idei, um, pot să le prezinte mai departe raportorului, care văd că este foarte receptiv. Data viitoare când ne întâlnim va fi pe 24, 25, 26 mai S-ar putea să vă surprindă, pentru că pare că e tare, tare departe această reuniune, dar avem uh, vacanța de Paști, apoi mai avem uh, o sesiune de Strasburg. Uh, deci vă urez de pe acum toate cele bune, sărbători fericite și sper că veți reuși să vă reîncărcați bateriile pentru proiectele majore pe care le avem în față, achizițiile publice despre care am vorbit astăzi și vă mulțumesc pentru toate contribuțiile în această reuniune care a fost una foarte intensă. Și președintele mulțumește și interpreților, dorind tuturor o vacanță de Paști foarte caldă și însorită. Mulțumesc!